Okay, good morning. I think we can start uh, the meeting of the Subcommittee on Human Rights by adopting the agenda for this morning. Începem reuniunea noastră cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, trecem la punctul 2, comunicările președintelui. Ieri, doamna Lockbibel, domnul Cook și cu mine am fost la Consiliu pentru ca să studiem documentele de evaluare a dialogului uh, pe tema drepturilor omului între Uniunea Europeană și China. Probabil că vă amintiți că luptăm în momentul de față pentru a avea mai mult acces la informații și pentru a fi implicați mai bine în activitatea pe tema drepturilor omului din Uniunea Europeană. Chiar dacă acesta a devenit chiar un ritual să mergi la Consiliu, să studiezi documente într-o cameră supravegheată și închisă, fără să poți lua documentele cu tine după aceea, pot să vă asigur că aceasta este deja un pas înainte în acest proces și cred că pe viitor nu va mai fi nevoie să mergem la Consiliu în această cameră închisă. Nu vreau să spun nimic despre documentele pe care le-am văzut pentru că nu pot, dar pot doar să vă spun că a fost de ajutor să le citesc. Ne vom întoarce la acest punct. Pentru că dialogul pe tema drepturilor omului cu China a avut loc și vom avea un debriefing pe 15 iulie la ultima noastră reuniune înainte de pauza parlamentară de vară. A doua comunicare se referă la decizia biroului extins de a trimite o mică delegație la Beslan, în Rusia, pentru a uh, comemora tragedia de la Beslan pe 1 septembrie. Este cea de-a șasea comemorare a acestei tragedii cumplite, care a fost de fapt un atac terorist și care a avut un sfârșit extrem de dramatic. Peste 100 de copii au uh, murit în această tragedie. Este o tragedie dureroasă pentru țara aceasta și doamna Andrichene și cu domnul Berman vor participa așadar la această, reuni- la această călătorie. Noi am fost invitați de organizațiile locale și non-guvernamentale din regiune. O a treia comunicare se referă la procedura rezoluțiilor din urgență. În momentul de față s-a trimis o scrisoare președintelui AFET, semnată de către mine ca mm, președinta DROI și de către președintele conferinței președinților de delegații. Și sperăm ca biroul extins va discuta această procedură pentru rezoluțiile urgente și posibilitatea de a implica și șefii de delegație și uh, șefii de și președintele Droi și comisia noastră în aceste aspecte. Este foarte clar că din mai multe audieri și alte dezbateri această temă a revenit uh, pe masa de discuții. Sperăm și noi deci să primim un rol în această procedură pe viitor. Apoi, în ciuda intervențiilor din mai multe părți în Siria, starea de fapt este că Al-Hassani, cunoscutul uh, apărător al drepturilor omului și laureatul premiului Martin Enans din 2010, a fost uh, închis pentru trei ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare de ce spun acest lucru acum? Pentru că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în septembrie care cerea autorităților siriene să-l elibereze pe domnul al-Hassani cât mai repede. Este însă foarte îngrijorător și trist să citim acuzațiile pentru care a fost trimis la închisoare, slăbirea sentimentelor naționale și uh, răspândirea de false informații. Cred că, într-adevăr, acesta este un motiv de îngrijorare. El a încercat într-o um, a fost uh, judecat într-un proces închis la care nici avocatul său nu a avut acces. Domnul Hasani a fost apoi condamnat pe baza acestor acuze care se regăsesc în um, codul penal al Siriei. Este evident că această procedură nu corespunde nici unor exigențe față de un proces uh, corect și mai multe organizații non-guvernamentale au atacat această procedură, dar și Comisia Internațională a Juriștilor și rețeaua euromediteraneană pentru uh, apărarea drepturilor omului. Noi lansăm așadar un apel pentru eliberarea sa imediată. Apoi aș dori să salut uh, eliberarea lui Emal Baki, jurnalist iranian, pe 23 iunie, care este creatorul Societății pentru apărarea drepturilor prizonierilor și este în același timp laureatul premiului Martin Ennals din 2009 pentru apărarea drepturilor omului, așa cum uh, s-a întâmplat și cu uh, apărătorul drepturilor omului din Siria. Emal Baki a fost uh, închis pe 28 septembrie în timpul unei demonstrații în Irak a apărătorilor drepturilor omului. Domnul Bachi a rămas în continuare uh, sub acuza propagandei împotriva fundamentului fundațiilor islamismului. Um, și noi cerem ca aceste acuze să fie respinse cât de repede. Acum, dragi colegi, aș vrea să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, care este raportul delegației de la Washington din partea subcomisiei noastre. Fiind dat că nu văd pe nimeni în sală care să fi participat, a, doamna Gal, tocmai vine. Principalele rezultate ale acestei vizite ar putea fi prezentate de către mine și sper ca doamna Gal să poată să ne, expri, să ne explice și ce învățăminte a tras, care sunt consecințele acestei uh, vizite. Poate chiar prietenii și colegii ar vrea să vadă câteva poze din timpul delegației noastre. Iată întreaga delegație la congres. Uh, uh, Împreună cu congresmeni foarte cunoscuți cei doi vicepreședinți a Comisiei pentru uh, Drepturile Omului din Congres. Aici uh, eram la o recepție la Congres care era găzduită de către Freedom House. Freedom House a fost foarte ospital, ospitalieră și ne-am bucurat foarte mult de legăturile transatlantice care s-au creat și între organizațiile non-guvernamentale. Aici, eh, membrii importanței ai delegației, împreună cu femei foarte frumoase din subcomisia noastră, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Tom Lantus, iar aici delegația de partea cealaltă, a Congresului, de, la masa de, de dezbatere. Puteți să vă întoarceți, vă rog, la poza inițială cu toată delegația? Iată. Iată membrii. Then uh, uh Laszlo Tökes, myself, uh, King Agal, David Martin and Mar Marite Sharke, who unfortunately cannot... Marita Sharke nu poate fi aici astăzi, chiar dacă ar fi vrut să uh, ne povestească din timpul vizitei, dar are o altă obligație. Iată, deci astea, acestea au fost pozele. Vreau să vă transmit foarte pe scurt punctele esențiale pe care trebuie să le urmăm. O mare parte din discuțiile noastre s-au concentrat pe închiderea închisorii de la Guantanamo. Se pare însă că administrația Obama nu a fost încă în stare să acționeze la fel de riguros cum ne-am fi dorit noi în Europa. Recomandările pe care le-am făcut noi uh, au fost reținute. Putem să discutăm cum ar putea în continuare guvernele europene să ajute la o decizie mai rapidă prin preluarea prizonierilor de la Guantanamo care nu au fost de fapt uh, condamnați pentru niciun fapt concret. În discuție am subliniat întotdeauna nevoia de a participa la discuțiile pe tema politicii de detenție în Statele Unite, pentru că știți că nu corespunde în totalitate cu definiția noastră de respectare a drepturilor deținuților și a acuzaților. Există chiar cazuri foarte îngrijorătoare în care se pare că Statele Unite, de fapt, va, vor păstra în închisoare acuzați fără ca ei să aibă nici măcar perspectiva unei, unui proces și am menționat acest lucru în discuții că nouă nu ni se pare acceptabil. Un al doilea punct pe care vreau să-l menționez este că progresul democrației a făcut poate câțiva pași înainte, pentru că doamna, administrația Obama nu are aceleași poveri pe cum le avea administrația Bush în promovarea democrației în alte țări. Am fost cu toții de acord că am putea organiza un eveniment în subcomisia noastră în toamnă cu privire la progresele democrației împreună cu organizațiile americane de promovare a democrației. Sper să putem uh, să invităm așadar pe prietenii noștri americani din partea acestor instituții la noi în subcomisie. Vreau să subliniez de asemenea că mulți dintre noi au considerat că este nevoie să discutăm și despre felul în care Uniunea Europeană poate promova mai bine democrația și că poate am putea face câteva propuneri și sugestii pe tema instrumentelor pe care le avem. Avem, bineînțeles, uh, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, dar multă lume nu consideră că CEDO corespunde uh, acestor uh, obligații și că nu întotdeauna se respectă cerințele foarte bine și nu trebuie să așteptăm până când acest lucru să se schimbe de la sine. O altă idee la care ne-am gândit, dar dumneavoastră aveți ultimul cuvânt, este un raport de inițiativă care va urma în această subcomisie, care va fi prezentată comisiei noastre mamă cu privire la promovarea democrației și a drepturilor omului. Am avut multe discuții pe tema dialogului în domeniul drepturilor omului și se pare că trebuie să vorbim mai mult cu americanii despre ce înseamnă de fapt un dialog de succes în domeniul drepturilor omului, cum este condus un astfel de dialog, care sunt experiențele noastre din diferitele state europene. Deci am discutat destul de mult despre experiențele în dialogul pe drepturile omului cu China, cu Rusia și cu alte state. Se pare că avem însă obiective comune și că se poate să facem un paralelism, o comparație între aceste obiective și abordări. Este timpul să vedem în același timp noi, ca membri în această subcomisie, cum deci am putea să întocmim o relație mai strânsă cu reprezentanții Congresului American. Din când în când, depinde de probleme, am putea să facem declarații comune pe tema drepturilor omului. Și de asemenea ce ar fi foarte interesant ar fi să organizăm o reuniune pe tema legislației și dialogului între legislațiile pe tema drepturilor omului la nivel transatlantic. Foarte mulți uh, colegi subliniază importanța acestui dialog transatlantic și am putea să discutăm cu toții despre cum am putea spori acest dialog. S-a văzut clar un interes uh, pe această temă printre acei uh, reprezentanți ai Congresului care vor să susțină în continuare drepturile omului. Să vedem deci ce putem face pe această temă. Doamnă Gal, poate doriți să ne spuneți și dumneavoastră ceva despre ce s-a întâmplat la Washington. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președintă. De fapt, totul a fost spus și este deja în documente, n-am să intru în detalii, deoarece raportul este destul de exhaustiv. Aș dori să subliniez trei aspecte. Pe unul dintre ele dumneavoastră l-ați menționat deja, dar uh, pentru mine a, a fost, uh, să spun așa, rezultatul cel mai important. E un lucru bun să că există democra- um, instituții care promovează drepturile omului, care vor să apere democrația, precum Fundația Carter sau uh, NDI-ul. De asemenea, e bine că ei se pot uh, implica uh, foarte repede atunci când apare o situație de criză. Cum spuneam, e un lucru foarte bun ce fac aceste două instituții și poate că ar fi bine să avem o nouă procedură pentru a putea uh, face mai multe după modelul lor de intervenție, să avem o procedură mai rapidă. Apoi, am realizat faptul că este nevoie să purtăm un dialog unul din ce în ce mai uh, consolidat și atunci când există un dialog la nivel uh, legislativ, ar trebui ca aspectele legate de drepturile omului să fie parte integrantă a oricărui acord semnat uh, de Statele Unite și Uniunea Europeană. După ce am participat la aceste întâlniri, pot să spun că Mie mi s-au părut utile <clears throat> și e interesant să vezi că uh, există niște puncte de vedere bine definite și, să spun așa, de, diferite între Departamentul de Stat și Congres. De asemenea, era clar că aveau nevoie de ajutorul nostru cei de la Freedom House ne-au făcut să înțelegem că ei chiar vor ca uh, centrul de detenție de la Guantanamo să fie închis și pentru a se putea realiza acest lucru este nevoie de ajutorul nostru. Este de asemenea interesant să vezi cum sunt puse în aplicare Uh, politica de angajare și politica de apărare a drepturilor omului și ce se va întâmpla pe viitor. Și noi suntem cei care ar trebui să insistăm asupra faptului că drepturile omului, apărarea acestora trebuie să uh, fie incluse în orice formă de politică de angajare care va fi adoptată pe viitor. Aceasta a fost senzația mea. Președinte, ați mulțumesc, Kinga. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, pot să vă spun că am ajuns la o concluzie oarecum surprinzătoare, deși poate evidentă, de ce să nu existe un forum al ONG-urilor uh, europene și americane reprezentanții ONG-urilor ar fi cei care ar putea să ne spună dacă um, s-au gândit deja la o asemenea idee. Știu că s-a organizat un seminar similar în ce privește drepturile omului din China. Pentru că și cu Statele Unite ale Americii avem un dialog uh, pe tema drepturilor omului, deci de ce să nu existe și aici un forum comun? Evident că ce se întâmplă în China și ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii sunt două situații complet diferite, dar eu cred că ar fi o idee bună și trebuie să vedem uh, cum va reacționa, bineînțeles, și administrația președintelui Obama. Acum vreau să trec la punctul 4 de pe ordinea de zi, schimbul de vederi cu domnul Michel Tilemans, care este uh, uh, în serviciul uh, doamnei înalt reprezentant Înainte, aici veneau reprezentanții ai președinților uh, care um, ocupau poziția de președinte a Consiliului prin rotație. Dar acum uh, uh suntem într-o situație nouă, plină de provocări și ne întrebăm dacă următoarele șase luni vor fi cu mult diferite față de uh, primele șase luni. Suntem la un punct de răscruce pentru că, așa cum știți, s-a ajuns la un acord în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, se vor crea noi structuri. Mi-ar place să cred că este un uh, o etapă deosebit de importantă în ce privește drepturile omului și sperăm că va exista o structură pentru apărarea acestora uh, în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Doamna baroneasă Ashton ne-a spus că din punctul ei de vedere, apărarea drepturilor omului ar trebui să fie uh, firul roșu, cel care uh, leagă toate diferitele um, elemente ale acestui serviciu. De asemenea, dumnea ei a ținut să evidențieze faptul că încă mai este uh, suficient, uh, mai există suficientă marjă de manevră pentru a organiza acest serviciu. Eu mă bucur că președinția belgeană sprijină ideea acestui grup de lucru pe tema drepturilor omului și ideea că el ar putea să-și aibă sediul la Bruxelles. Și domnul Tilemans ne va spune ce crede despre acest lucru. Aș mai vrea să spun că ne bucurăm de faptul că pe, pe 1 iunie doi miniștri externi a unor state membre au uh, vorbit cu doamna Ashton și i-au spus ce important, mai s au trimis niște scrisori doamnei Ashton și um, au ținut să arate cât de important era ca Uniunea Europeană să vorbească la unison în ce privește apărarea drepturilor omului. Cum spuneam, această scrisoare a fost trimită de domnul Westervele în numele uh, Republicii Democrate Germane și de către ministrul de externe al uh, Republicii Federale Germane, mă scuzați, și de către ministrul de externe al țărilor de jos. Președinta s-a corectat și ea, spunând că e vorba de Republica Federală Germană. Deci rog pe domnul Tileman să ne vorbească despre prioritățile COHOM din următoarele șase luni. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să încep prin a vă spune cât de onorat sunt de a prezenta acest program de lucru în fața comisiei dumneavoastră. Timp de mulți ani de zile, uh, apărarea drepturilor omului în lume a fost uh, principala grijă a mm, Parlamentului European și, de fapt, instituția dumneavoastră și mai ales subcomisia dumneavoastră erau pionieri în acest domeniu. În plus, există um, um premiul Saharov pentru apărarea uh, dreptului la exprimare. Și tot datorită dumneavoastră acest concept a fost inclus în uh, toate programele europene, în toate politicile europene și de aceea uh, suntem onorați să ne aflăm sub uh, supravegherea dumneavoastră, dar și să beneficiem de experiența și sfaturile dumneavoastră în următoarele șase luni. Așa cum a spus și dumneavoastră, noi suntem plasați sub autoritatea um, înaltei reprezentante pentru politica europeană și de securitate. Ținem, bineînțeles, cont de tot ceea ce s-a făcut uh, în timpul președinției spaniole. E adevărat că poate ultima oară când mai putem vorbi despre o președinție la cererea doamnei Ashton, noi, vom, noi belgenii vom prezida COHOM, dar uh, acest lucru uh, nu va dura foarte mult timp. Secretariatul Consiliului uh, comis și Comisia uh, vor avea uh, reuniuni la Bruxelles, la Geneva și la New York. și, așa cum spunea și cineva de la Comisia Europeană, această veste este una bună pentru noi și trebuie să mulțumim Comisiei pentru tot ajutorul acordat în pregătirea acestui program de lucru. Aș vrea să mai subliniez faptul că în majoritatea țărilor din lume, delegația Uniunii Europene este cea care a preluat uh, frâiele puterii, ca să spun așa, în ce privește reprezentanța externă. Și e important să subliniem faptul că s-a făcut această, uh, acest transfer de competențe. Dialogul uh, pe tema drepturilor omului și consultările cu certețe și cu organizații regionale vor fi purtate de serviciile doamnei Ashton. Belgia va participa la întâlniri în calitate de președinte a COHOM și atât. Iată o altă uh, schimbare majoră. În cel de-al doilea semestru a 2010 vom continua să implementăm și să consolidăm politicile europene de apărare a drepturilor omului. Și vom vrea mai ales să insistăm asupra aplicării instrumentelor europene deja existente, folosind potențialul uh, Tratatului de la Lisabona pentru a promova și a apăra drepturile fundamentale și um, valorile Uniunii Europene. Așa cum a subliniat pe 16 iunie anul curent, uh, în timpul sesiunii plenare, um, adjunctul um, în alte reprezentante, Drepturile omului sunt la mare preț în orice politică europeană. Se va face o revizuire în profunzime și noi vom profita de această ocazie pentru a vedea cum putem să reformăm în cadrul COHOM politica europeană a drepturilor omului. Va fi o muncă, ca să spun, pregătitoare pentru ca apoi să putem să operăm transformări și să ne constituim uh, propria noastră linie de gândire. și uh, vom profita de toate contribuțiile din partea Parlamentului și, și de uh, scrisoarea pe care deja ați menționat trimisă de cei doi miniștri de externe cum spuneam, va fi, ca să spun așa, o ciornă pentru uh, temele pe care va trebui să le facem până la sfârșitul anului. Vom ține cont de punctul de vedere a tuturor părților interesate implicate și în special de uh, concluziile forumului anual a uh, organizațiilor neguvernamentale care va avea loc de pe 12 până pe 14 iulie 2010 care se numește Instrumentele Europene pentru apărarea drepturilor omului, tratat și tratatul de la Lisabona, o, o fotografie de ansamblu și sperăm că și dumneavoastră veți participa și de altfel cred că sunteți înscrise și pe lista principalilor oratori pentru această manifestare. Punctul de vedere al societății civile ne va influența pe tot parcursul activității noastre. Recomandările emise de Amnesty International sunt, de exemplu, bine luate în considerare. Aș putea să adaug că în toată activitatea noastră vom implica, bineînțeles, societatea civilă și um, avem deja o întâlnire consultativă pe data de 7 iulie și uh, pe 19 și 20 iulie prima noastră întâlnire comună va începe cu o prezentare din partea societății civile. Schimbările instituționale continue ne oferă posibilitatea de a atinge toate aceste obiective, concentrându-ne activitatea, așa cum v-am spus și la întâlnirea noastră anterioară, pe patru direcții principale. În primul rând, adaptarea metodelor de lucru, punerea în aplicare a instrumentelor europene, promovarea rolului Uniunii Europene la Consiliul General pentru Drepturile Omului. 4. Introducerea noțiunii de drepturile omului și asigurarea coerenței între politicile interne și externe ale Uniunii Europene la nivel de politici generale și la nivel mult mai precis. O să vă dau mai multe detalii acum în ceea ce privește adaptarea metodelor de lucru a COHOM. Uh, asta înseamnă uh, ședințe uh, mai frecvente pentru a îmbunătăți activitatea noastră și ideea de a avea un sediu la Bruxelles va fi supusă atenției statelor membre și sper să ne bucurăm de consens aici din motive practice în primul rând în momentul în care vom cunoaște programul de lucru, veți vedea că e imposibil ca COHOM să-și continue activitatea fără uh, întruniri mai regulate. Uh, nu, trebuie ca mai, uh, întâi, mai devreme sau mai târziu să avem acest grup cu sediul la Bruxelles. În ceea ce privește adaptarea metodelor de lucru, se va discuta sistemul uh, task force-urilor uh, și ne vom uh, concentra mai mult pe finalizarea operațiunilor, apoi pe vizibilitatea, sporirea vizibilității politicilor, interacțiunea noastră cu comisiile politice și de securitate și cu Coreper și, nu în ultimul rând, vom încerca să discutăm oportun chestiuni de politică externă la nivelul uh, Consiliului. În ceea ce privește aplicarea instrumentelor europene, punctul 2. Aici avem două direcții principale. În primul rând este vorba de raționalizarea și um, simplificarea orientărilor noastre și planurilor de acțiune. În al doilea rând, o revizuire a dialogurilor și consultărilor Vreau să vă spun că am luat notă de ceea ce s-a spus uh, cu privire la Statele Unite și vom ține cont imediat de acest lucru în uh, consultările noastre și activitatea, relațiile noastre cu SUA pentru a vedea ce ne pot oferi uh, în ceea ce privește cele mai bune practici. Cu privire la orientările generale, bineînțeles, această revizuire și eforturile noastre de simplificare nu, nu Uh, lasă pe locul de acest aspect. Vom avea o revizuire uh, privind uh, conflictele și implicarea copiilor în conflicte armate. În ceea ce privește pedepsa cu moartea, noi cerem o rezoluție în adunarea generală vom, sperăm că vom avea atunci, ne vom bucura de mai mult având de când în 2007, prima oară când a fost adoptată această rezoluție, sperăm uh, ca mai multe țări, ca o masă de țări să sprijine un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, dacă nu a, chiar interzicerea ei. În ceea ce privește ocrotitorii drepturilor omului, uh, Președinția spaniolă a desfășurat o activitate asiduă în acest sens. Există unele puncte cheie. Avem uh, reuniuni anuale organizate la nivel local între șefii misiunilor și uh, societatea civilă, apărătorii drepturilor omului, iar noi vom încerca să vedem cum putem uh, relua uh, inițiativa cehă a adăposturilor europene. În ceea ce privește drepturile copiilor, Încă o dată vă spun că noi dorim să ne consultăm în cadrul COHOM privind adoptarea unui protocol adițional la Convenția, Convenția ONU privind drepturile copilului, care ar fi un al doilea protocol, ce ne ne-ar permite să avem un mecanism de, eh, pentru reclamații pentru plângeri și, bineînțeles, uh, vom uh, urma și concluziile Consiliului privind munca infantilă. În ceea ce privește tortura, încercăm să, să asigurăm executarea locală a orientărilor generale a președinției suedeze și aici încercăm să urmărim poziția Comisiei privind reabilitarea în ceea ce privește violența împotriva femeilor, noi eh, vom încerca să punem în aplicare acțiuni regionale pentru a consolida orientările generale și aici eh, avem și un schimb de păreri cu reprezentantul special privind violența sexuală împotriva femeilor. Dialogurile și consultările, precum și uh, subcomisiile, reprezintă un al doilea domeniu. După cum am spus, acestea vor fi revizuite, dar voiam să menționez faptul că următoarele dialoguri, consultări și subcomitete uh, vor avea loc în următoarele șase luni cu Uniunea Africană, Rusia, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, China, SUA, Canada, Japonia, Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Cambodgia, Laos, Vietnam și Maroc. Și iarăși uh, Comisia și Consiliul vor duce aceste dialoguri și consultări. Și vom revizui în continuare dialogul cu China și vom începe revizuirea dialogului cu Rusia. Există și alte instrumente care ar trebui menționate, bineînțeles, în ceea ce privește libertatea de uh, credință și religie. O să urmăm uh, concluziile Consiliului din 2009 și vom stabili un grup de experți temporar care va analiza planul de acțiune ce decurge din concluziile Consiliului, precum și executarea acestuia, în ceea ce privește sprijinul democratic. Aici așteptăm un raport privind progresul din uh, partea pre, uh, serviciilor vicepreședinției, inclusiv o listă a țărilor pilot uh, ca urmare a, con- a concluziilor Consiliului din 2009 Sperăm să înregistrăm progres aici la nivelul operațional. În ceea ce privește chestiunea homosexualilor, lesbienelor și transexualilor, ne-am bucurat foarte mult că s-a adoptat un sistem de instrumente și, bineînțeles, prioritatea noastră este să se pună în aplicare acest toolkit. În ceea ce privește persoanele cu handicap, aici va trebui să discutăm în continuare adoptarea unui cod deontologic pentru instituții și statele membre în ceea ce privește Convenția ONU cu privire la dreptul, drepturile persoanelor cu handicap și sperăm uh, să adoptăm acest cod deontologic în următoarele șase luni promovarea Uniunii Europene la nivelul ONU. Aici avem uh, New York și Geneva, Consiliul Drepturilor Omului, Adunarea Generală. Dați-mi voie să vă vorbesc despre principala prioritate care reprezintă revizuirea Consiliului Drepturilor Omului, care va începe în următoarele șase luni, va continua în 2011, dar punctul de plecare uh, Uh, se va situa în această perioadă, iar președinția spaniolă s-a ocupat deja îndelung de acest subiect, iar uh, vremea executării acestei, acestei agende mm, uh, foarte îndrăznețe a Uniunii Europene va veni în următoarea jumătate de an. Includerea drepturilor omului, simplificarea acestora și includerea în politicile Uniunii Europene uh, Uh, la nivel intern și extern. Dați-mi voie să vă vorbesc aici despre unele priorități. În primul rând este vorba despre faptul uh, că trebuie să fie incluse drepturile omului în PES, când apoi vorbim despre uh, drepturile femeilor, pace și securitate, libertatea de exprimare și noile tehnologii, drepturile omului și mediul de afaceri, dreptul la alimentație, la hrană. Nu o să intru acum în detalii privind toate aceste aspecte, dar avem niște țeluri foarte clare și căutăm să ajungem la rezultate concrete în toate aceste domenii. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Și nu în ultimul rând, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați oferit șansa de a vă prezenta în linii mari programul de lucru, asupra căruia trebuie să cadă la un acord statele membre. Ați primit deja programul, statele membre au primit deja programul de lucru și, ă, bineînțeles, încă o dată vor exista consultări cu societatea civilă în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui program de lucru ambițios, dar realist. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trebuie spus că avem o zi foarte bună. Mă bucur foarte mult că aveți o abordare atât de strategică. Bineînțeles, președinția spaniolă a făcut o treabă foarte bună și apreciem eforturile domnului Duarte și comunicarea domniei sale cu noi, dar acum uh, suntem uh, la o răscruce și putem să fim mult mai strategi- strategici. Ați vorbit despre strategia drepturilor omului și nevoia de executare a, și de simplificare a instrumentelor existente. Uh, Sperăm că vom putea coopera îndeaproape. Aș uh, dori să, să vă vehiculez acum o idee. Am putea oare să organizăm uh, un uh, seminar, un grup de lucru privind aceste dialoguri, dat fiind că există atât de multe comentarii foarte folositoare, negative și pozitive și idei despre cum ne putem eficientiza noi activitatea. Poate am putea să facem ceva împreună cu privire la acest subiect, acum că, iată, și în cadrul subcomisiilor am început să analizăm mai de aproape și mai orizontal, să spunem așa, chestiunea dialogurilor. În ceea ce privește includerea noțiunii drepturilor omului în politicile europene, ați descris trei direcții de acțiune, dar poate că aici ar putea să intre și cooperarea cu uh, comisiile parlamentare, fiindcă și noi putem include conceptul drepturilor omului aici la Parlamentul European. Mi-amintesc că am discutat uh, cu președintele Comisiei Agri odată despre cooperare în ceea ce privește dreptul la hrană și securitatea alimentară. Haideți să vedem dacă nu cumva am putea organiza uh, ceva, fiindcă ne îndreptăm toți către același obiectiv. Acum uh, îl invit pe David Nichols de la Amnesty International să ne prezinte părerea ONG-urilor și uh, Amnesty International privind uh, viitorul program al drepturilor omului. David, ai cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să adaug și eu puțin la această atmosferă foarte pozitivă. În urma scrisorilor din partea Ministerelor de Externe daneze și germane, putem să ne bucurăm uh, de asemenea de tonul pe care l-a um, prezentat astăzi vicepreședintele Cohom, Cohom din partea președintei belgiene. Aș vrea de asemenea să mulțumesc de la început președintelui Cohom uh, pentru tot ce a făcut până acum pentru societățile non-guvernamentale și pentru rețeaua organizațiilor non-guvernamentale și asociațiilor care lucrează în acest domeniu în ultimele șase luni. De asemenea, vreau să lansez un apel pentru o transparență mai bună în ceea ce privește documentele de lucru, dar și în legătură cu multe documente la care nu am mai avut acces în ultimele șase luni. Este evident că nu vrem să dăm vina pe președinția spaniolă, ci vrem să dăm vina pe problemele instituționale pe care le-am avut în ultimele șase luni. Cred că este momentul să depășim aceste probleme și să ne întoarcem la o situație în care încercăm să ne reorientăm uh, pe fundalul președinției suedeze, când aveam acces la toate documentele, la toate um, renoirile în urma discuțiilor bilaterale sau la toate documentele pentru grupurile de lucru și uh, comitetele ministeriale. Sperăm deci să ne întoarcem la această stare de fapt. Acum că lucrăm, dumneavoastră mai ales lucrați în sub egida înaltului reprezentant, poate că aceasta vă va da un instrument suplimentar pentru transparență față de Parlament și față de organizațiile non-guvernamentale. Aș dori de asemenea să vă atrag uh, atenția subcomisiei dumneavoastră și a instituțiilor asupra anumitor documente. V-ați referit la recomandările noastre cu privire la președinția belgiană, care poate nu au fost încă transmise până acum uh, subcomisiei noastre, dar cu siguranță vor fi transmise și aș vrea de asemenea să mă refer la remarcile pe care le-ați făcut uh, dumneavoastră în legătură cu rețeaua noastră și de, în legătură cu uh, relația dintre um, forul euromediteranean și uh, alte asociații. Nu vreau să intru în detalii în legătură cu Serviciul Extern de Acțiune al Uniunii. Știu că vom avea o discuție după aceea pe această temă și vreau să rămânem într-o stare bună și nu să discutăm elementele negative care probabil sunt de discutat la acest punct. În legătură cu strategia pe tema drepturilor omului pe care doamna Ashton a anunțat-o acum câteva săptămâni în Parlament, pot spune că salutăm această uh, strategie pentru că o ceream deja de mulți ani. Și aceasta se potrivește foarte bine cu noțiunea de revizuire pe care am menționat-o și președintele Cohom în această dimineață și uh, cu cerințele pe care le-a le le impus forul de ONG-uri în uh, următoarele uh, pentru următoarele săptămâni. De asemenea, doamna a acestei subcomisii și președintele COHOM au discutat despre platforma de dialog pentru drepturile omului care există deja. Unele dintre aceste platforme sunt deja concrete, adică fac recomandări concrete și au uh, fost implementate deja aceste recomandări de către țările terțe cu ajutorul UE, altele sunt exerciții strict diplomatice care sunt recunoscute ca atare, ceea ce nu înseamnă că nu sunt importante, dar nu ar trebui să fie folosite cum se face acum pentru, uh, ca scuză pentru a nu avea o politică în domeniul drepturilor omului pentru o țară, pentru că drepturile omului trebuie să fie văzute într-un context mai larg al politicii față de țările terții și nu neapărat uh, ca un element uh, cheie în, și unic în relația cu țara respectivă, ceea ce este cazul momentan în anumite state membre. O altă problemă importantă va fi implementarea liniilor directoare, o implementare mai bună a recomandărilor. Societatea civilă a cerut de mult timp să se întâmple acest lucru mai bine. Sperăm ca din această revizuire sau modernizare să se ajungă la o atenție sporită față de strategiile locale și regionale în domeniul drepturilor omului și nu numai la o strategie globală pentru drepturile omului. Este absolut necesar ca strategiile pe tema drepturilor omului să fie Um, organizate pe baza nevoilor uh, locale și uh, să includă mai multe instrumente care chiar să fie eficiente la nivelul acesta. De asemenea, va fi foarte interesant să vedem cum consultarea la nivelul societății civile poate să fie împletită în acest proces. Una din ocaziile pentru acest uh, lucru va fi forumul ONG pe 12-13 iulie. Noi suntem extrem de interesați și ne bucură cele două grupuri de lucru și workshop-uri care vor avea loc. Unul se va referi la consistență internă, externă și la consecvență. Mai mulți deputați în această subcomisie sunt conștienți probabil că și noi la nivel uh, ONG-urilor am cerut acest lucru de mulți ani. Este important că s-a recunoscut aceasta de către instituții ca fiind o nevoie și anume că există o problemă cu coerența internă și externă. Sperăm ca deci această problemă să fie abordată în mod serios și că vom avea din acest workshop uh, anumite recomandări pentru a rezolva această problemă pe viitor. Un alt uh, workshop care va fi important este forumul care se va refera se va referi la uh, politicile externe. Sperăm să se înțeleagă că acest subiect a fost foarte dificil în ultimii ani uh, și cu siguranță noi, uh, cum și Amnesty, de exemplu, am încercat să abordăm această problemă în ultimii ani într-o manieră foarte completă, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană va putea să aibă o strategie mai integrată față de toate drepturile omului, arătând că, de fapt, toate drepturile omului sunt inalienabile și trebuie să fie tratate uh, ca atare și nu neapărat tot timpul separate în drepturi culturale, economice și sociale. În legătură cu um, activitatea ONU, în ultimele șase luni au fost probleme la Geneva, dar și în Europa în general, uh, Sperăm ca problemele nu numai în legătură cu reprezentarea, dar și cu coordonarea sau uh, transparența și răspunderea pentru deciziile luate să se rezolve cât mai repede. Ați avut dreptate să spuneți că un element cheie în următoarele luni va fi revizuirea pe, uh, Consiliului, la restructurarea Consiliului pentru Drepturile Omului Alte aspecte în legătură cu activitatea ONU s-au menționat în alte intervenții și anume, de exemplu, rezoluția cu privire la pedepsa capitală. Ne bucurăm că veți încerca să oferiți un sprijin acestei rezoluții, care este o prioritate absolută a activității noastre din următoarele luni. Ne bucurăm însă dacă procesul ar fi mai rapid, în momentul de față nu este cazul. Ne-ar fi plăcut să fim mai departe în momentul de față decât suntem și această încetinire ne împiedică activitatea nu numai a instituțiilor și a statelor membre, dar și a organizațiilor de, um, din societatea civilă. În activitatea noastră de lobbying cu alte state am putut constata acest lucru. Sperăm de aceea să putem să facem un progres înainte să se deschidă uh, pregătirile pentru adunarea generală și să nu începem cu aceste aspecte după adunarea generală, pentru că cred că atunci va fi prea târziu. Câteva puncte în final, unul în legătură cu întâlnirile bilaterale. Din cauza problemelor instituționale pe care le-am întâlnit în ultimele șase luni, foarte multe întâlniri cu țările terțe au fost amânate pentru a doua jumătate a anului. Înțeleg că aceasta a fost nevoie. Vor uh, avea loc întâlniri ministeriale în a doua jumătate a anului pe care nu va trebui, nu vă așteptați probabil că vor avea loc, dar va trebui, de exemplu, să le organizăm cum ar fi summitul euromediteranean și uh, implicarea țărilor din uh, bazinul mediteranean. După cum știți, probabil, multe probleme cu care ne-am confruntat în calitate de organizații pentru drepturile omului s-au legat de aceste întâlniri ministeriale care nu au fost organizate de COHOM, ci care au fost organizate de către alte grupuri de lucru geografice, unde, practic, răspunderea era la altă organizație. În continuare, această problemă nu s-a rezolvat. Apreciem de aceea implicarea dumneavoastră într-o abordare mai globală și sperăm să reușiți să restructurați și aceste întâlniri, dacă se poate. Iar în final, după cum spuneam, recomandările noastre pentru președinția belgiană includ 10 cazuri individuale. Aceste 10 cazuri individuale extind practic uh, nevoia unei angajări din partea Uniunii Europene cu, în țările terțe și se, nevoia ca Uniunea Europeană să ține cont de toate aceste aspecte. Așteptăm un semn din partea instituțiilor UE pentru implementarea tuturor instrumentelor UE în aceste 10 cazuri individuale și vom aștepta ca Parlamentul European și alte instituții să se angajeze în mod specific în aceste 10 cazuri individuale pe care le-am menționat în documentul nostru de recomandări. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Într-adevăr, după cum spui, David, prima ocazie de a continua dialogul între societatea civilă, COHOM și subcomisia noastră pe baza restructurării va fi pe 12 și 13 iulie la forumul ONG-urilor. Mulțumesc pentru invitație, mulți dintre noi vor veni la acest forum în urma recomandărilor tale. Acum să deschidem discuția și văd că domnul Galvaș, doamna Galvaș era pe lista vorbitorilor, dar nu este aici. Altcineva dorește să ia cuvântul? Nu. No. Yeah, Mrs. Uh, Kiel Nielsen. Doamna Kiel Nielsen. Pa, pardon. Pour une fois, nous n'avons pas à nous battre pour prendre la parole. Măcar o dată nu trebuie să ne batem ca să putem să luăm cuvântul. Tot ceea ce am auzit era deosebit de interesant, nu am neapărat uh, întrebări de pus, dar mai degrabă vreau să profit de această ocazie pentru a vă atrage atenția asupra faptului că subcomisia noastră a trimis o delegație la New York uh, care să participe la forumul permanent al populațiilor autohtone. Eu însă m-am făcut parte din această delegație. De aceea vă rog ca atunci când revizuiți politica drepturilor omului în Uniunea Europeană să nu uitați că și în Uniunea Europeană există populații autohtone, popoare autohtone și că și ei sunt cetățeni europeni și că nu trebuie să um, îi neglijăm. Este pentru mine un punct important. Mulțumesc, spune președinta. Vrea domnul Tilemans să răspundă. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Țin să adresez mulțumiri pentru toate remarcile care au fost făcute. Este adevărat că o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European și cu comisia, subcomisia dumneavoastră nu au fost neapărat uh, subliniate în prezentarea mea. Bineînțeles că sunteți invitați la întâlnirile noastre. Prima ar trebui să aibă loc pe 4 iulie și sperăm să rămână așa. Schimbările instituționale și relațiile interinstituționale uh, rămân pentru noi un punct cardinal. Ideea unui seminar sau a unui atelier, ca să spun așa, este atrăgătoare. Oricum, noi urmează să avem consultări directe cu societatea civilă și cu marile um, ONG-uri. De fapt, există nenumărate um, dialoguri și uh, consultări, dar rezultatele sunt foarte inegale. Ori, revizuirea pe care trebuie să, să o facem noi este tocmai pentru a vedea cum putem să ne facem mai bine treaba să nu ne limităm numai la aceste uh, discuții. Orice idei noi uh, sunt uh, binevenite, deoarece avem tendința să ne um, atașăm de statu quo și există acest uh, reflex uh, de autoconservare. noi tocmai dorim să um, răscolim totul din rădăcini și de aceea orice contribuție uh, din afară este uh, binevenită. Oricum am notat ideea dumneavoastră, iar în ceea ce privește consultările despre care a vorbit reprezentantul uh, de lângă mine, reprezentantul Amnesty International, aș vrea să mai spun câte ceva. Vom face tot ce vom putea pentru a fi cât mai transparenți. Ce ați spus dumneavoastră, ce a spus David, este că în ultimele șase luni, din dorința de transformare, s-a ajuns la o oarecare dezorganizare. Au fost momente dificile. Într-adevăr, au avut loc modificări și nu mă aștept ca în următoarele șase luni totul să fie limpede și să meargă ca pe roate. Este un proces în curs de derulare. S-au făcut deja câțiva pași înainte Vom încerca să obținem uh, toate documentele care au fost menționate, în special și din partea Parlamentului European. Vom da cuvântul în cele mai multe ocazii cu putință societății civile, dar îi rog și pe ei să nu uite faptul că, uh, cum spuneam, este un proces în curs de derulare. În ce privește pedeapsa cu moartea, a avut loc o primă întâlnire deosebit de pozitivă uh, cu alte grupuri la New York. Și suntem destul de optimiști, având în vedere rezultatele acestei prime întâlniri. Aș vrea să mai spun că la New York am funcționat ca o echipă. În ce privește drepturile omului, delegația europeană se ocupă împreună cu delegația uh, belgeană de foarte multe teme. Delegația belgeană s-a implicat activ avem uh, un program comun, o planificare foarte clară a ceea ce dorim să facem și credem, sperăm că și Serviciul European de Acțiune Externă va funcționa astfel. Cred că am vorbit îndeajuns. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc. Poate că domnul Görens vrea să ia cuvântul acum și apoi domnul Hirsch în numele Amnesty. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă ați avut ocazia să vorbiți despre aderarea Uniunii Europene la Consiliul Europei și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fiindcă, asta, fiindcă am întârziat, nu știu, acest lucru. Uh, după mine, acest lucru este crucial din mai multe motive. În primul rând, este un act de credință în ceea ce privește valorile comune a celor 27 de state membre și mai mult, în cadrul relațiilor noastre externe, noi, dacă acționăm în, în bloc, putem să facem presiune pentru a ne atinge scopurile și pentru a avea o pondere importantă, dar trebuie să fim credibili, iată de ce vreau să eh, cer încă o dată un lucru pe care l-am mai cerut în nenumărate rânduri, poate că vă bat prea mult la cap, dar iată, toate cele 27 de state membre trebuie să accepte toate hotărârile de, uh, Curții Europene a Drepturilor Omului din de la Strasburg. Cum am putea să le explicăm rușilor în relațiile noastre externe și de vecinătate cu această țară sau în cadrul uh, summitului european UE-Rusia că trebuie să respecte drepturile omului în timp ce unele state membre ale Uniunii Europene nu acceptă hotărârile cur acestei curs de justiție. Iată de ce, după mine, există aici o contradicție. Ce va face președinția belgeană pentru a elimina acest anacronism, cum veți, veți lua oare o inițiativă pentru a obliga, pentru a, ne, pentru a vă asigura că toate statele membre se angajează să respecte toate deciziile luate în uh, domeniul uh, drepturilor omului. Deci, iată, încep acum să vă bat din nou la cap, dar asta este activitatea mea preferată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, Görens. Aveți o activitate foarte bună și e bine că repetați aceste lucruri. Ca politician eu știu că e bine să să tot repeți lucrurile până când acestea uh, intră bine în cap. Uh, a existat un angajament și nu am vorbit despre uh, despre faptul că suntem semnatare ai Convenției um, Europene privind drepturile omului și mă bucur că ați ridicat acest subiect. O să-i dau vreme domnului Tilleman să se gândească la propunerea dumneavoastră, dar acum haideți să vedem ce are de spus reprezentantul Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, prieten, prietenilor noștri belgeni pentru spiritul lor de echipă, fiindcă uh, Eh, iată, suntem foarte implicați acum eh, și aici când zic noi, eh, mă refer la Comisia Europeană, fiindcă eu sunt prezent astăzi, dar am, am stabilit deja contacte cu colegii noștri de la secretariat. N-am fost niciodată atât de implicați în pregătirea COHOM și iată că deja acest exercițiu s-a dovedit unul foarte rodnic și important pentru noi perioada de șase luni, în această perioadă se vor lansa foarte multe activități și insist asupra cuvântului se vor lansa. Nu înseamnă că vom încheia toate acțiunile lansate în următoarele șase luni, mai ales dacă ne gândim la o nouă strategie europeană a drepturilor omului, ultima datează din 2001 vom avea și forumul ONG-urilor, se vor demara consultări cu tot, toate părțile interesate dar, bineînțeles, strategia nu va fi încheiată la, la finele acestor șase luni, ci cred că vom ajunge chiar în 2011 cu ea. Aș dori să comentez trei aspecte. În primul rând, consecvența intern-extern. Într-adevăr, aceasta reprezintă o prioritate și toată lumea, eh, Parlamentul European, societatea civilă, instituțiile Uh, președintele belgian al COHOM resimt acest lucru, dar această prioritate se face resimțită mai ales la nivel extern, fiindcă avem foarte mult de făcut la nivel intern pentru a-i sensibiliza pe colegii noștri la comisie uh, anumite DG-uri al Parlamentului European, poate uh, comisiile care se ocupă de politici interne, avem multe de făcut. Iată de ce ne bucurăm că doamna De Kaiser, deputat european, a fost de acord uh, să fie moderator și președinte al atelierului privind consecvență la nivel intern-extern pentru ONG-uri. Acest lucru este foarte important. Dacă luăm uh, exemplul uh, foarte bun al domnului Huhans în ceea ce privește uh, aderarea la Convenția Europeană privind drepturile omului și uh, sistemul de analiză al Consiliului Europei. Într-adevăr, este foarte important ca momentul în care discutăm cu membrii ai Consiliului Europei care nu sunt membri ai Uniunii Europene să, uh, să avem acest mecanism al drepturilor omului al uh, Convenției, spunând că cu toții vorbim aceeași limbă, apărăm aceleași valori, deci este uh, deci, uh, haideți să le punem în aplicare. Dar trebuie să dăm dată de credibilitate și să arătăm că statele membre ale Uniunii Europene și uh, instanțele europene um, aplică deja standardele pe care le cerem noi uh, țările terțe. Iar um, în ceea ce privește relațiile externe, nu ne oprește nimeni. Putem să, să cerem uh, aplicarea oricăror uh, drepturi statelor terțe, iar uh, în ceea ce privește competența Uniunii Europene și a instituțiilor sale de a cere statelor membre ratificarea convențiilor ONU sau respectarea mecanismelor Consiliului Europei este limitat, Este de ce este foarte important să folosim canalele noastre interne pentru a sensibiliza pe colegii care se ocupă de chestiuni interne ale Uniunii Europene, dat fiind că avem competențe limitate de tratat Iată, deci acesta este unul dintre principalele aspecte ale consecvenței uh, intern-extern care va trebui discutat la forumul ONG-urilor. În ceea ce privește dialogurile privind drepturile omului, sunt de acord cu ceea ce ne-a spus domnul Nicholson. Multe dialoguri uh, se desfășoară foarte bine și uh, altele și, și unele sunt simple exerciții diplomatice. Dar cele care funcționează bine sunt cele care se încadrează, se încadrează potrivit în acordurile cu țări terțe și care fac parte din aceste acorduri, iar, iar uh, discutarea drepturilor omului se includ într-un program de asistență și așa mai departe. Acest lucru trebuie luat în considerare în procesul de revizuire și restructurare. În ultimul rând, în ceea ce privește sporirea activității cohomului cu sediul la Bruxelles, uh, mărirea numărului de reuniuni este foarte important, fiindcă activitatea noastră crește, fiindcă activitatea cu home crește și există riscul să, să pierdem uh, act, implicarea statelor membre în ceea ce privește drepturile omului. Și dacă am dat din ce în ce, în ce mai mult responsabilitate serviciilor doamnei Catherine Ashton, s-ar pierde implicarea statelor membre în aceste chestiuni, ceea ce nu ne dorim. Noi trebuie să ascultăm statele membre în ceea ce privește executarea acestor politici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune doamna președinte. S-a adresat, cred că domnul Nichols a, uh, a spus că e greu să ai acces la grupurile de lucru de la Consiliu, sau uh, structurile care se ocupă de strategiile naționale, asta vrei să spui, David, nu-i așa? Și anume că drepturile omului lipsesc dintr-un, num, din uh, foarte multe relații ale uh, acestor uh, structuri. Ce putem face? Trebuie să avem grijă, mai ales acum când se va înființa Serviciul de Acțiune Externă, fiindcă există în continuare acest risc, indiferent de bunele intenții ale domnei uh, Ashton, uh, uh, avem un, un fir de argint care trece prin toate activitățile drepturilor omului, uh, ceea ce înseamnă că apărătorii drepturilor omului se ocupă de drepturile omului și uh, ceilalți se ocupă de celelalte. Nu știu dacă neapărat acum putem să înregistrăm progres așa. Vicepreședintele Macmillan Scott, iată, tocmai a părăsit sala acum când doream să-l întreb ceva relevant uh, în ceea ce privește discuția noastră. Este vorba de progresul democratic, fiindcă alături de președintele Buzek a reprezentat Parlamentul European uh, la Washington în cadrul unui dialog la nivel înalt privind promovarea democrației, dar din păcate iată nu ne nu poate lua cuvântul acum, fiindcă a plecat. Dar uh, loc pe domnul Tildemans sau domnul Hertz să ia cuvântul dacă ar dori să ne spună ceva privind concluziile Consiliului cu privire la sprijinul democratic. Iată încă câteva aspecte pe care aș dori să le mai discutăm, iar la 10 jumătate vom începe audirea privind situația drepturilor omului în Republica Democrată Congo. Domnul Tildemans. Okay. Uh, Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. În legătură cu ceea ce a spus uh, domnul vicepreședinte Gurânț, de aceea și vorbim de data aceasta de consecvență internă-externă. Tratatul de la Lisabona ne oferă mai multe instrumente și de asemenea avem aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și mai avem și Carta Drepturilor Omului a Uniunii Europene, care de fapt a intrat în vigoare în afară de pentru acele țări care au uh, avut un opt-out pe această cartă. Dar aceste două aspecte care au fost permise de către tratatul de la Lisabona reprezintă o deschidere pentru noi care putem acum să discutăm mai bine despre coerența externă. De fapt, avem o întâlnire în această după-amiază, prima de acest gen, în legătură cu um, o întâlnire a Comisiei UE-ONU pe tema drepturilor omului și, dacă îmi permiteți, voi dezbate această problemă. Într-adevăr, problema comportamentului unor state membre în legătură cu ratificarea și implementarea tratatelor ONU pe tema drepturilor omului sunt de asemenea un subiect pe care trebuie să-l analizăm. Un ultim punct, tot pe aceeași temă. COES-ul, adică grupul de lucru care reunește OSCE-ul și Consiliul Europei, se ocupă și el de acest aspect și aș recomanda, deci, doamnei, domnului Gern să vorbească și cu acest Consiliu și să le transmită mesajul acesta mai departe. În legătură cu grupurile geografice, cred că aici am atins un punct de care vorbeam și înainte în legătură cu lipsa de transparență. Intenția noastră este să încercăm să creăm uh, o concentrare mai clară pe drepturile omului pe arii geografice. Dorim să vorbim și cu președinția belgiană și să încercăm să discutăm despre un posibil dialog Orice dialog și consultare ar trebui să fie o colaborare între grupurile geografice și COHOM. Sperăm, de asemenea, să avem discuții foarte utile între aceste două grupuri, grupurile geografice și COHOM. Încercăm, de asemenea, să călăuzim oarecum dezbaterile pe anumite teme, dreptul la alimente, vom încerca să avem și o întâlnire comună cu Codeful. Aceasta este una din, unul din exemplele pe care dorim să colucrăm cu grupul de lucru din Consiliu. Mainstreamingul drepturilor omului în uh, CSDP este de asemenea un exemplu de colaborare. PMG-ul și SIFCOM-ul se află sub autoritatea Consiliului uh, pentru Drepturile Omului și vom colabora um, pentru această canalizare mai bună. În legătură cu democrația, o susținere democratică este de asemenea o prioritate pe ordinea noastră de zi. So Um, După cum spuneam, am notat uh, inițierea unor proiecte din partea Comisiei și a Secretariatului Consiliului în anumite țări, așa numite pilot. Important este ca concluziile să fie implementate cât mai repede. Poate că Comisia dorește să ia cuvântul pe această temă. și sperăm ca să ne spună câte ceva despre susținerea democratică. Iar, uh, doamnă președinte, vă vom informa întotdeauna despre toate aceste evoluții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tilemans. Uh, domnul Gertz dorește poate să ia cuvântul. Nu, mulțumesc. În legătură cu democrația nu vreau să mai adaug nimic. Lucrăm într-adevăr la o colaborare cu uh, acțiunile, între acțiunile diferite în acest domeniu și ne bucurăm că acest subiect se bucură de interes. Mulțumesc! Cred că putem acum să încheiem acest schimb de opinii cu domnul Tilemans. În continuare trebuie să vă învăț titlul pentru că este foarte nou pentru noi domnul Tilemans, care este cohom președinte al Forului pentru Drepturile Omului, pe lângă înaltul reprezentant Ashton. Mă bucur că vom mai putea colabora și cu dumneavoastră, cu Comisia și cu organizațiile din societatea civilă și sper că împreună să putem ajunge foarte departe. Dragi colegi, trecem acum de fapt la punctul esențial și principal al acestui program de azi dimineață, este un subiect foarte de actualitate. E vorba de o audiere pe tema drepturilor omului în Republica Democratică Congo, care se desfășoare în, în, împreună cu Comisia DEVE și aș vrea să o salut pe doamna Crețu la această audiere pe care o va coprezida cu mine. De ce este atât de oportună această audiere? avem cea de-a 50-a aniversare a independenței Republicii Democratice Congo, care s-a sărbătorit ieri, la 30 iunie. De asemenea, aș vrea să vă amintesc de o rezoluție urgentă pe care Parlamentul European a adoptat-o luna trecută în urma omorului domnului Floribert Shebeya Bahizir. Acest uh, caz a stârnit foarte multă atenție din partea comunității internaționale. Dumnealui era un apărător al drepturilor omului uh, foarte fervent până la sfârșitul vieții, era avocat și nu era frică să abordeze subiecte care ar putea să contravină intereselor uh, celor de la putere și a trebuit să plătească pentru acest angajament cu viața sa. Un alt motiv pentru care este nevoie de această audiere acum este pentru că uh, adunarea parlamentară paritară ACPUE va avea loc în Kinshasa, capitala Republicii Democratice Congo, în 2 uh, până în 5 decembrie 2010. În decembrie anul trecut, Parlamentul European a adoptat o rezoluție de urgență pe tema drepturilor omului, dar generală, și aș dori să menționez că UE, Consiliul pe Drepturile Omului UE-ONU a întocmit și revizuirea universală periodică a așa numită a aspectelor legate de Republica Democratică Congo. Mai multe aspecte au fost menționate în legătură cu această țară și veți găsi raportul respectiv în dosarul dumneavoastră. Vreau de asemenea să menționez că raportorul uh, special pe tema execuțiilor extrajudiciare, a vizitat Republic, domna, domnul Pilei a vizitat Republica Democratică Congo și acest raport a marcat diferite încălcări grave ale drepturilor omului, um, omoruri, execuții extrajudiciare sau arbitrare. Din decembrie 2007 până în martie 2010, 1700 96 de civili au fost omorâți și 2377 au fost uh, răpiți, dintre care 807 erau copii. Trebuie să menționăm de asemenea impunitatea. Membrii poliției și a forțelor militare congoleze au, se pot bucura de o impunitate totală. Abuzuri sexuale, violuri ca armă de război și 176 de persoane numai în ultima vreme au fost violate și alte sute au fost uh, rănite sau abuzate. În condiții grele în închisori, tortură. Deci, pe total, trebuie să analizăm situația umanitară și de drepturile omului uh, într-o țară în care 1,9 milioane de persoane sunt uh, deplasate din cauza violenței care se perpetuează din partea unor grupuri, cum ar fi, de exemplu, Armata de Rezistență a Domnului, grup de rezistență și uh, alte grupuri similare. Dacă îmi permiteți, Aș uh, vrea să intrăm acum în programul nostru. Aș dori să rog pe doamna Corina Crețu, vicepreședintă a Comisiei DV, să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei DEVE vreau să vă felicit pentru faptul că organizați această audiere astăzi, stimați oaspeți, stimați colegi. Mă bucur să fiu aici în calitatea mea de vicepreședinte a Comisiei de Dezvoltare și vreau să salut pe toți uh, reprezentanții organizațiilor care apără dreptul omului în Republica Democratică Congo. Este bine să putem să discutăm despre progresele pe care le-a făcut uh, această țară în ce privește apărarea drepturilor omului, dar din păcate am primit mai multe semnale de alarmă Uh, și de aceea este un moment bine ales pentru a uh, discuta pe această temă. Comisia de dezvoltare urmărește îndeaproape ce se întâmplă în această țară și felul în care este distribuit și folosit um, ajutorul acordat de Uniunea Europeană. În urmă cu câteva uh, uh, săptămâni am avut deja o întâlnire unde membrii ai ONG-urilor și miniștrii statelor membre au condamnat cu tărie situația drepturilor omului din uh, uh, Republica Democratică Congo și suntem foarte îngrijorați mai ales de situația femeilor din Congo pentru că știți că femei și copii sunt violați uh, foarte des. Aflăm că asemenea uh, uh, drame se întâmplă în fiecare zi. De asemenea, știți că domnul comisar de Gucht, atunci când era comisar pentru dezvoltare și ajutor umanitar, are o poziție foarte femă și condamnă și critică felul în care uh, um, autoritățile din Congo nu apără suficient drepturile omului. Și în plus știți că um, Domnul uh, Shebeya Baizir a fost uh, omorât de curând, iar multe alte, mult, mulți alți apărători ai drepturilor omului au avut de suferit, ca să nu mai vorbim despre sutele de mii de civili care au fost uh, omorâți sau strămutați intern numai de anul trecut până în prezent. Ieri, Republica Democratică Congo a sărbătorit jubileul uh, obținerei independenței. Ieri mulți uh, au participat la aceste manifestări, dar ei uh, se temeau în continuare de ceea ce se va întâmpla pe viitor, mai ales în ce privește apărarea drepturilor omului. Avem uh, această tradiție a um, fixării de priorități și credem că în ce privește această țară, o prioritate trebuie să fie apărarea drepturilor omului, dar bineînțeles că trebuie să ne gândim și la cele uh, șapte miliarde de uh, dolari care au fost ceruți pentru această țară și au fost chiar promiși în timpul unei conferințe a donatorilor, dar mai rămân în jur de 800 de mii de dolari uh, care sunt așteptați în mod urgent, uh, care au fost reclamați de uh, ONU și care încă nu au ajuns în această țară. Oricum, credem că este datoria noastră a Parlamentului European și este o competență a înaltei reprezentante și, bineînțeles, că și a Comisarului pentru Dezvoltare și a Ajutorului Umanitar să promoveze strategii um, cât se poate de comprehensibile uh, pentru a apăra drepturile omului uh, și mai ales drepturile femeilor și a copiilor din Republica Democratică Congo. Doamna Hautala, vă mulțumesc. Doamna Crețu, acum vreau să dau cuvântul primului nostru invitat. Este vorba despre Secretariatul General al um, um, Federației Internaționale a Drepturilor Omului și care este și președintele Ligii Alegătorilor în Republica Democratică um, Congo. Domnul Sapu Mucula. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați. În numele Federației Internaționale a Legii Drepturilor Omului, a organizațiilor membre și a partenerilor săi din Republica Democratică Congo, Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această uh, manifestare deosebit de importantă. Încă de la bun început aș vrea să vă spun că noaptea dintre 2, uh, noaptea zilei 2 iunie, doi apărători a drepturilor omului de la Asociația uh, Vocea celor fără voce, domnul Floribert Șebeia și șoferul său Fidel Bazana au fost asasinați și respectiv uh, a dispărut cel de-al, e vorba despre șofer și asta în localul politi- Poliției Naționale din Kinshasa. Este o crimă oribilă și numeroase indicii ne arată că autoritățile din uh, țară și inclusiv de la uh, um, conducerea statului sunt implicate. De aceea vă rog să păstrați un minut de liniște în memoria lor. Merci. Monsieur, Madame. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor deputați, este o dublă crimă care se adaugă la o lungă listă de asasinate cu caracter politic care au avut loc în ultimii patru ani. Pascal Cabungulu, Policar Poi, jurnaliștii Serge Maeșe, Bapua Muamba și Didas Namujoma care au fost și ei uciși. Această dublă crimă ilustrează, în plus, felul în care funcționează acest stat, în care autorităților nu le pasă deloc de drepturile omului și de demnitatea umană. Din păcate, acest asasinat uh, nu era o surpriză, pentru că organizațiile noastre deja în urmă cu un an de zile au tras semnalul de alarmă, au atras atenția comunității internaționale asupra faptului că apărătorii drepturilor omului din Congo se aflau sub presiune maximă. Doamnelor și domnilor deputați, patru ani după această speranță suscitată de alegerile care au avut loc în anul 2006, alegeri pe care comunitatea internațională și Uniunea Europeană le-au susținut, deci patru ani mai târziu Asociațiile de apărare a drepturilor omului arată că bilanțul este unul dezastros în această țară și este o situație valabilă pentru tot teritoriul Republicii Democratice Congo. Toată lumea cunoaște situația dramatică din estul țării, însă astăzi toate semafoarele sunt pe roșu și asta uh, e valabil pentru toate sectoarele. Drepturile civile și politice ale cetățenilor au de suferit deși este suficient să existe măcar puțină uh, voință politică din partea autorităților pentru a îndrepta situația și nu e neapărat nevoie de mijloace financiare colosale pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Apărătorii drepturilor omului și o mare parte din populația congoleză consideră că um, se folosește prea mult pretextul acestei perioade post-conflict de către guvern nu este de fapt vorba decât despre un alibi în spatele căruia se ascunde incapacitatea sa de a gestiona țara și de a promova democrația. Toate pârghile promovării drepturilor omului și a schimbării democratice sunt complet blocate de guvern. Este vorba mai ales despre uh, uh, reprimarea oricărei forme de opoziție politică, de reprimarea apărătorilor drepturilor omului, a organizațiilor independente și a uh, presei independente. Libertățile fundamentale nu sunt respectate, nu există niciun fel de spațiu democratic și uh, uh, în uh, media care să, uh, unde să aibă acces și opoziția politică. Orice fel de manifestații, fie ele și pacifice, sunt interzise și uh, reprimate. În plus, opoziția politică este uh, numele dat inclusiv societății civile în mod fals de către guvern și de aceea apărătorii drepturilor omului și uh, ziariști independenți sunt în mod arbitrar arestați și uneori chiar asasinați și um, asta într-un regim de impunitate totală. Iar această derivă autoritară a uh, regimului care se află la putere este Uh, um, întărită de faptul că statul este falimentar. Nu există nici măcar statul de drept. Justiția se află sub tutela uh, um, conducătorilor politici și în plus există o, voință manifestă a autorităților de a practica uh, tortura și alte practici um, care nu respectă demnitatea umană. Există nenumărate cazuri de violare a drepturilor omului și de crime care au fost comise cu implicarea guvernului și toate au fost incluse în nenumărate rapoarte ale organizațiilor de apărare a drepturilor omului. Vă rog chiar, uh, uh, stimați deputați, să citiți ultimul raport al uh, organizației noastre asupra derivei autoritare a regimului de la Kinshasa. Pentru a nu depăși timpul care mi-a fost alocat, vreau să menționez recomandările pe care noi le-am făcut. Mai întâi, în ce privește asasinarea lui Floribert Beia și a apărătorilor drepturilor omului. Apoi, recomandări în ce privește dialogul politic între Uniunea Europeană și Republica Democratică Congo și, în sfârșit, o a treia categorie de recomandări apropo de cooperare. Acum, în ce privește omorârea lui Floribert Șebeia și a altor apărători a drepturilor omului, uh, organizația noastră vă roagă să exercitați presiuni asupra guvernului pentru a se crea o comisie de anchetă independentă și internațională. De asemenea, vă cerem să vă aduceți contribuția la protejarea familiilor, familiei și a rudelor lui Floribert Șebeia și a lui Fidel Bazana, precum și a tuturor apărătorilor drepturilor omului care se, sunt amenințați din cauza activităților lor. De asemenea, vă cerem să trimiteți un mesaj misiunilor diplomatice și delegației UE de la Kinshasa să organizeze în urgență o întâlnire între apărătorii drepturilor omului și autorități, astfel încât să se definească niște mecanisme de alertă precoce și de protejare a apărătorilor. De asemenea, vă mai solicităm să cereți pe lângă ambasade și pe lângă delegația UE să observe în mod sistematic, să uh, participe la procesele uh, intentate a acestor apărători și acest lucru în conformitate cu liniile directoare ale UE. De asemenea, vă rugăm să aplicați într-un mod mult mai eficient și mai concret aceste linii directoare în ce privește pe uh, apărătorii drepturilor omului. Căci chiar dacă s-a condamnat în mod unanim asasinarea lui Foliber Șebeia și dispariția lui Fidel Bazana, misiunea de observare pentru protecția apărătorilor drepturilor omului, care este un program comun între noi și OMCT, această misiune care s-a întors ieri de la Kinshasa nu a putut decât să constate faptul că actorii comunității internaționale și a Uniunii Europene au eșuat în aplicarea acestor mecanisme concrete care ar fi trebuit să fie eficiente pentru a-i proteja pe um, acești um, apărători ai drepturilor omului. Vă mai rugăm să uh, furnizați toate mijloacele financiare necesare pentru a sprijini organizațiile independente ale drepturilor omului care din anul 2006 nu mai au acces la niciun fel de finanțare din Europa. Acum, la capitolul recomandări despre dialogul politic între Uniunea Europeană și Republica Democratică Congo. Vă propunem să aplicați, să constituit, mai bine zis, un adevărat dialog politic între Uniunea Europeană și Republica Democratică Congo, potrivit articolului 8 din acordul de la Cotonou, care permite să o, o prioritizare a uh, chestiunii apărării drepturilor omului uh, în relațiile diplomatice dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică Congo. Și acest lucru trebuie să se facă într-un mod oficial și transparent în coordonare, uh, coordonare cu toate ONG-urilor de apărare a drepturilor omului din Congo. Și vă rog să implicați aceste ONG-uri în procesul de pregătire și uh, să le permiteți să participe la acest dialog politic încă o dată conform acestui articol 8 din acordul de la Cotonou. În sfârșit, aș vrea să vă fac câteva recomandări în ce privește cooperarea. Vă rugăm să implicați ONG-urile în ce privește drepturile omului pentru definirea priorităților și pentru aplicarea programelor Uniunii Europene din Republica Democratică Congo, cum ar fi EUPOL și REJUSCO. Mai dorim să vă rugăm să introduceți criterii precise în ce privește respectarea drepturilor omului și, de asemenea, principii democratice în toate programele de cooperare pe care le negociați cu autoritățile congoleze. Parlamentul European, prin puterea sa bugetară, ar trebui să se asigure că toate fondurile care au fost acordate autorităților congoleze contribuie în mod efectiv la îmbunătățirea drepturilor omului din Congo, și nu numai la întărirea unui sistem judiciar care de fapt este un instrument de reprimare a apărătorilor drepturilor omului și de asemenea că nu finanțează uh, autorități uh, polițienești și o armată care de fapt comit violări masive și nepedepsite a drepturilor omului. În concluzie, doamnelor și domnilor deputați, vă rog frumos să țineți cont de aceste recomandări și de multe altele care sunt incluse în rapoartele noastre. Numai astfel veți fi contribuit în mod efectiv la uh, facerea de dreptate, mai ales pentru ultimele două victime, uh, domnul Floribert Șebeia și colegul său uh, Șeben Bezaia. Și numai Astfel veți ajuta uh, Republica Democratică Congo să ajungă în mod uh, uh, pacific la următoarele alegeri. În numele organizației mele și în numele congolezilor vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cităm aici că domnul Term, premierul belgian, a cerut uh, o anchetă imparțială și, dacă este nevoie, internațională privind asasinarea domnului Cebea în cadrul uh, aniversării a 50 de ani de la independența Congo. Îi dau cuvântul acum domnului Noah Gociac, consilierul Oxfam pentru politici umanitare ale Uniunii Europene. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru invitația adresată Doamna președinte, pe vorbitorul. Vă rog să vorbiți mai încet. Antevorbitorul dumneavoastră v-a dat o pildă foarte bună. O să încerc să urmez exemplul. Mă numesc, uh, sunt domnul Mucula. O să încerc să urmez uh, exemplul domnului Mucula. Și m-am ocupat, uh, cum spuneam, de programe de furnizare de instalații sanitare și aprovizionare cu apă pentru uh, populația din uh, nord, de provinciile Nord și Sud Kivu. Noi ne ocupăm și de populația din estul Congo, care au fost afectată de foamete și instabilitate. Încercăm să îmbunătățim situația în ceea ce privește drepturile omului și să oferim uh, soluții la nivelul comunității internaționale. Pe baza acestor uh, constatări, inclusiv a studiilor noastre recente și vom face o prezentare de la Oxfam. Noi încercăm să protejăm civilii și să uh, înlesnim reforma militară. Congo își um, aniversează 50 um, de ani de la um, de la independență, dar Uh, situația este gravă în această țară în ceea ce privește, în uh, ceea ce privește uh, situația sanitară și a copiilor și nu numai. Din 98 foarte mulți oameni și-au pierdut viața din cauza unor boli care ar fi putut fi vindecate. Multe persoane au rămas fără locuință în țara lor și alții au părăsit țara. S-a lans, s-au lansat uh, ofensive militare împotriva miliției din uh, estul Congo cu efecte umanitare devastroase. Uh, aproape o mie de oameni au fost rămutați și uh, uh, forțele milițenești și guvernamentale au produs foarte multe victime. Se continuă eforturile de, de dezarmare a miliției și aici există și sprijin și misiunile de menținere a, pace, a păcii. Unele zone au devenit mai sigure, dar strămutarea populației, inclusiv 100, uh, peste 160.000 de persoane strămutate în uh, primele patru luni ale 2010 și încălcările a, a drepturilor omului care au uh, crescut cu 246% în ianuarie și februarie în anul acesta în Kivu de Sud. Um, iată, prezintă, zugăvesc în continuare o imagine dezolantă. Uh, se încearcă ca armata să um, devină o organizație disciplinată care să respecte drepturile omului și să se ajungă la stabilitate în țară. Din păcate, în dialogurile cu cetățenii ne dăm seama că armata încalcă în continuare drepturile omului. În studiile efectuate între 2007 și 2009 de Oxfam și partenerii săi a reieșit că 90 la, 93% din cetățeni Uh, puteau cita cazuri de abuz din partea armatei congoleze împotriva uh, cetățenii, cetățenilor și numai 9% puteau da exemple uh, de cazuri în care armata a ocrotit cetățenii. Um, unul dintre trei persoane, din trei persoane considera însă că armata ar putea fi uh, o soluție la oprirea cazurilor de violență și de șantaj din partea uh, care, la care sunt supuși cetățenii zilnic. Se studiază rolul uh, misiunilor în această țară, iar acestea, în ciuda mandatului modest și a resurselor modeste, au ajuns uh, la unele realizări importante în ciuda numeroaselor piedici. În afară de aceste două misiuni, Uniunea Europeană a alocat 960 de milioane de euro ca asistență pentru dezvoltare încă din 2002 prin Comisia Europeană, iar strategia pentru 2008-2013 alocă 570 de milioane de euro, una dintre cele mai mari contribuții financiare pentru această țară în această perioadă și este aici sunt, adres, sunt vizate uh, drepturile omului, egalitatea între sexe și alte uh, chestiuni asemănătoare. Partenerii uh, internaționali încearcă să uh, oprească violența împotriva uh, cetățenilor, împotriva civililor, în, în situația în care grupurile, de, grupurile milițenești desfășoară în continuare activități violente. Trebuie să înțelegem uh, care sunt prioritățile comunităților afectate și voi, vă voi prezenta unele constatări principale un uh, studiu cu 12 uh, parteneri ONG-uri și 12 comunități din această zonă în Congo um, documentează experiența a peste 800 de persoane în zone de operațiuni militare. 60% din respondenți consideră că situația s-a înrăutățit anul acesta față de anul trecut. Abuzul, uh, încălcarea drepturilor omului are, are peste tot au loc încălcări ale drepturilor omului. Doamna președinte, roagă vorbitorul să vorbească mai încet. Se încalcă peste tot drepturile omului, uh, comise de armată și alte grupuri milițenești, um, în rândul la 80% dintre respondenți uh, și 96% din, sunt efectuate de armată. Comunitățile au fost jefuite, femeile au fost violate în toate comunitățile în afară de una. Violența sexuală este în creștere în 20 uh, dintre 24 de comunități vizate. Cele, femeile sunt cele care suferă cel mai mult. 75% dintre femei spuneau că se simt mai, în, mai puțin în siguranță decât anul trecut, iar uh, băieții și tinerii, 65% uh, dintre băieți și tineri spuneau că se simt mai puțin uh, siguri decât anul trecut. Sărăcia, suferința, umilința sunt probleme recurente în aceste zone și trebuie asigurată, bineînțeles, securitatea civililor. 3 la 4, 3, 3 pătrimi eh, din eh, respondenți eh, ar fi dorit o rezolvare politică a conflictului și nu una armată. Ofensivele din 2009 uh, împotriva forțelor armate congoleze au reușit să îmbunătățească situația, însă până la urmă se zugrăvește o situație de lipsă de securitate pentru civili. Violența împotriva civililor um, este cauzată de operațiunile militare. În Kivu de Sud, 99% dintre femei și 100% dintre băieții și tinerii din această zonă spuneau că se simt mai puțin în siguranță decât uh, anul trecut, uh, dat fiindcă uh, jafurile și crimele sunt în creștere față de anul trecut. Este clar că siguranța nu poate să fie măsurată nu, numai prin numărul de combatanți eh, de, dezarmați sau prin mm, suprafața teritorială capturată. Situația este eh, în continuu în eh, iar abuzurile, atacurile și represaliile continuă. La 18 luni mai târziu, forțele care au ca scop menținerea păcii nu fac decât să mențină condiții de abuz împotriva femeilor și a copiilor mai, mai ales. Detașarea forțelor militare fără plată și echipament potrivit nu face decât să, să sporească atacurile și abuzurile împotriva cetățenilor. Uniunea Europeană, în coordonare cu guvernul congolez și restul comunității internaționale, ar trebui să stabilească următoarele priorități. În primul rând, trebuie să existe reforme în scopul îmbunătățirii securității cetățenilor, îmbunătățirea sistemului de plată a forțelor armate, amplasarea garnizoanelor, îmbunătățirea sistemului de tragere la răspundere în justiție, uh, în ceea ce privește bunăstarea și salariile, în ciuda suferințelor uh, pe care le-au îndurat comunitățile, uh, două treimi din respondenții Oxfam uh, au spus că salariile proaste din armată reprezintă un, un factor foarte important în ceea ce privește comportamentul soldaților. Chiar dacă crimele și violurile nu pot fi justificate astfel, dar um, respondenții au um, menționat uh, faptul că condițiile proaste din armată duc la uh, sporirea cazurilor de, de jafuri și de șantaj. Iar uh, conducerea militară spune că nu poate să-și oprească, să oprească aceste abuzuri din partea soldaților dacă aceștia nu au ce mânca. Iar programul EUSAC dorește sporirea, creșterea salariilor pentru personalul militar și trebuie să ne asigurăm că aceste salarii ajung la cei care au nevoie de bani. Chiar, uh, dar uh, acum uh, un soldat câștigă un dolar pe zi, puțin peste un dolar pe zi, pentru a, a susține o familie întreagă. Și câteodată există um, uh, salariile nu sunt plătite luni în șir. Trebuie să se facă mai mult uh, pentru ca justiția militară să se manifeste pe termen lung. Guvernul congolez și partenerii internaționali, cum ar fi Uniunea Europeană, ar trebui să ceară o detașare mai eficientă și o armată mai trasă mai mult um, la răspundere. Doamna președinte întrerupe vorbitorul spunându-i că vorbește prea repede și că își de- depășește timpul de vorbire. Uh, în al treilea rând, mai sunt două recomandări. Punctele de, de control la frontieră trebuie să fie verificate mai bine, fiindcă aici au loc foarte multe abuzuri și trebuie să se sporească securizarea civililor. Punctele de trecere care nu au niciun scop clar trebuie să fie eliminate eforturile nemilitare de, de uh, lăsare la vatră, a, de, demobilizare a um, grupurilor milițenești trebuie să fie sporite. Autoritățile militare congoleze ar trebui uh, să ceară respectarea statutului necombatanților și să uh, se asigure că cetățenii nu sunt supurilor pe motiv că ar colabora cu grupurile de miliție. Trebuie să ascultăm glasul societății civile congoleze și a civililor care ne cer uh, să îi ajutăm să-și garanteze siguranța și demnitatea. Guvernul congolez, bineînțeles, are această răspundere, dar are nevoie de ajutor din partea comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene, pentru ca RDC-ul să devină un uh, stat uh, solid în care drepturile omului să fie respectate și unde cetățenii să se simtă în siguranță. Mulțumesc foarte mult! O să invit acum uh, următorul vorbitor uh, să ia cuvântul. Uh, mulțumesc, doamna Chiara Biscaldi. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European, sub Comisiei, Comisiei pentru um, Drepturile Omului, pentru a, că organizat această audiere. Prezentarea mea se va concentra pe mai multe aspecte. În primul rând, ne vom gândi la problemele pe care le avem în momentele față, doi răspunsurile internaționale și trei provocările pentru a continua în acest domeniu. În introducere vreau să spun că un for internațional tocmai întocmește un raport despre resursele naționale. Deci, în momentul de față, suntem pe cale să facem un inventar. Dar nu am publicat încă acest studiu. La prima parte a prezentării mele vreau să spun că problema resurselor naturale în uh, Republica Democratică Congo este următoarea. Deși țara este plină de resurse, după cum știți cu toții, există însă probleme. Există chiar uh, de mai multe minerale sau alte um, substanțe care sunt folosite în tehnologiile actuale pentru, pentru construirea de aparate electrocasnice sau video, de exemplu. Însă o mare parte a locurilor din unde se extrag aceste minerale sunt, se află sub conducerea armatei congoleze sau a grupurilor militare. Minerii sunt de fapt lucrători min, sunt minori care uh, lucrează pentru extracția minereurilor cu mâinile proprii. În 2001, Națiunile Unite au creat un um, panel de experți pentru exploatarea uh, acestor forme de resurse naturale în uh, RDC. S-au publicat mai multe rapoarte între 2001 și 2003 care descriu uh, problema resurselor naturale, sursa de conflicte și numărul de companii și de persoane implicate în această uh, extracție. Activitatea acestui panel a fost esențială pentru a recunoaște care este legătura între război și comerțul ilegal grupurile armate și sponsorii lor uh, din Uganda și Rwanda luptă um, pentru controlul asupra acestor resurse naturale în aceste regiuni și este clar că aceste resurse sunt folosite pentru finanțarea trupelor armate. Relația strânsă între traficul de arme, exploatarea, abuzul drepturilor omului și uh, aceste resurse este evidentă. Căile comerciale trec prin Burundi și Uganda. Avem 2 până la 8 tone de export în fiecare an pentru 400 de milioane de dolari, toate aproape via Uganda, Rwanda. Um, scop, uh, destinațiile sunt America de Sud uh, și Orientul uh, îndepărtat. Resursele naturale nu sunt numai singura sursă de conflict, ci sunt și cele care deviază atenția de la conflictele existente. Impactul este foarte negativ, mai ales din cauza de sporirii problemei sărăciei și a impactului asupra mediului din cauza faptului că nu există nicio procedură ecologică de extracție care nu face decât să înrăutățească despăduririle în, regiune, în regiunile tropicale. Uh, exporturile ilegale de resurse naturale fac imposibil o guvernanță corectă, iar extracțiile de minereuri în Congo sunt uh, similare cu traficul de droguri în Afganistan. Aceasta creează așadar uh, un climat favorabil pentru corupție în administrație și creează în același timp uh, o industrie paralelă care înflorește și este mai profitabilă decât cea legală. Există multe obstacole legale și de altă natură pentru a combate aceste căi. În final, la primei părți al acestei prezentări, aș vrea să subliniez că exploatarea legală a resurselor naturale este, de fapt, un aspect care împlătește politica internațională cu economia și toate părțile care sunt implicate în comerțul cu minereuri Trebuie să țină cont că și soldații din armata congoleză sunt implicați și alți actori sunt implicați în acest trafic ilegal de resurse naturale. Acum partea a doua a prezentării mele. Vreau să analizez răspunsurile internaționale. Reacțiile internaționale la traficul ilegal de resurse naturale au variat foarte mult în decursul timpului. O primă reacție a fost abordarea ONU de sancțiune a celor care comercializează, dar nu o sancțiune a comerțului. Au fost uh, impuse sancțiuni împotriva uh, celor care comercializează aceste aspecte ilegale, de exemplu, impun, uh, interzicția de vize sau o înghețare a activelor. Uh, experți uh, din partea Ruandei și a din partea guvernanțelor Ofițeri din Uganda și Rwanda au fost uh, așadar subiectul acestor sancțiuni. Iar s-a încercat respectarea liniilor directoare OECD pentru uh, combaterea acestor fenomene. S-a făcut o listă a companiilor din Belgia, Spania, Germania, Spania, Israel, Statele Unite, care au fost probabil implicați în traficul uh, ilegal de arme cu RDC. Consiliul de Securitate ONU a adoptat mai multe rezoluții pe această temă și Uniunea Europeană așa a adoptat în 2008 o poziție comună care să impună un embargo pe arme și o înghețare a fondurilor, precum și sancțiuni individuale față de cei care au susținut mișcările de trafic ilegal de arme în această regiune. Problema acestor abordări este non-implementarea sancțiunilor de către statele vecine, dar și de către statele asiatice și de către statele europene și Statele Unite. O a doua abordare a fost uh, încercarea pro-dezvoltare și pro-business. Această abordare a însemnat o îmbunătățire a controlului administrativ a experților, dar și a fluxului financiar și a sistemului care s-a folosit în finanțarea acestor regiuni și demilitarizarea zonelor miniere. Din nou, acest uh, sistem a avut alte probleme pentru că toate acestea depind de buna voință a guvernelor de la fața locului, ceea ce în momentul de față este aproape imposibil. O a treia abordare a combinat conflictele în domeniul armat cu uh, traficul uh, de substanțe naturale, care a fost o abordare a Statelor Unite. Adică s-a insistat pe trasabilitatea minereului pentru a determina originea acestora și s-au pus, impus uh, restricții împotriva grupurilor care făceau trafic cu arme în urma acestor uh, comercializări. Presiunea asupra companiilor din partea autorităților publice a încercat o obrire a acestor uh, fenomene. În momentul de față, în Statele Unite, se lucrează la această abordare pentru combaterea traficului ilegal. O lege este în pregătire în Congres și uh, problema minereurilor din din păcate, președintele spune, doamna președinte, că aveți doar 8 minute și sunteți doar la... Ați vorbit deja de 8 minute și sunteți la jumătatea prezentării și nu aveți atâta timp. Nu vom mai avea timp de dezbatere dacă vă lungiți prea mult. În cazul planului strategic al SUA, care a fost uh, adoptat de către Departamentul de Stat în martie, avem așadar din nou probleme în legătură cu uh, anumite aspecte, cum ar fi uh, harta geografică a siturilor uh, miniere, dar și neincluderea acestor situri uh, în, non, sub, în non-controlul de către armată. Și, din nou, alte aspecte de non-obligativitate care nu s-au respectat. Comunitatea internațională a dezbătut despre posibilele soluții. Problema pe care o vede Consiliul nostru este că nu prea există o soluție în contextul larg. Uh, după părerea noastră, există două problem, aspecte problematice. În primul rând, lipsa de coordonare. Industria, comunitatea științifică, organizația internațională lucrează la acest aspect cu perspectiva și calendarul propriu. Nu există însă nicio coordonare între ele. Ba chiar există dubii dacă aceste abordări sunt compatibile una cu cealaltă. În momentul de față, Statele Unite au cea mai bună abordare pentru această problemă și uh, Uniunea Europeană ar trebui să urmeze modelul american pentru a pentru a permite due diligence. O altă problemă este lipsa de realism uh, în general, pentru că comerțul cu minereuri este o problemă regională și de deci ce este nevoie și de o soluție regională. Credem că această problemă, această afirmație este problematică, pentru că, de fapt, aspectele legate de traficul cu minereuri este, uh, sunt internaționale și deci nu se poate nu se poate permite doar o um, abordare regională. Câte minute mai aveți, întreabă președinte? Am terminat. Și de asemenea, mai avem o problemă cu implicarea guverne, guvernelor din uh, acele regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tenoc a cerut cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Într-adevăr, situația din Republica Democratică Congo este foarte gravă. Am participat la dezbaterea de la Strasbourg la ultima sesiune plenară cu privire la omorârea lui Floribert Șebaia. Întrebarea pe care vreau să eu adresez eu doamnei Biscardi, care a fost de asemenea menționată în prezentarea sa, este legată de succesul procesului de la Kimberley. Aș vrea să știu dacă există nevoia unui concept mai amplu care să meargă dincolo de comerțul cu diamante și să exclu- extindă comerțul cu diamante la alte minereuri, cum ar fi cuprul sau uh, altele în anumite zone, în special ale Africii. S-a menționat de multe ori uh, lipsa de încredere pe care o putem avea în, grupurile paramilitare și în armata din aceste regiuni și foarte multe suspiciuni de corupție au uh, și de cleptocrație, care este cuvântul folosit uh, în general uh, pe timpul lui Nabutu, în, când Nabutu avea președinția acestei țări. Deci acestea au fost uh, problemele, Mobutu, mă scuzați. Uh, acestea au fost așadar problemele menționate. Comisia Europeană a dorit să încerce o certificare a minereurilor pentru a determina originea lor uh, nu există câteodată nicio dovadă că profiturile de pe urma acestor minereuri sunt folosite pentru corupție sau pentru abuzurile drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Tenec, spune doamna președinte. Mi s-a amintit că Parlamentul European a adoptat într-adevăr o rezoluție foarte bună pe tema exploatării ilegale a resurselor naturale în Republica Democratică Congo și s-a cerut statelor membre să se facă investigații pe lângă companiile UE care, nu, care sunt listate pe lista um, ONU. Acum are cuvântul domnul Gurenț. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am fost uh, foarte impresionat de cele trei expuneri pe care le-am auzit și mai ales la ce a spus primul nostru invitat. De fiecare dată când are loc o crimă, în mod normal, în momentul în care am aflat despre un asemenea asasinat, cerem crearea unei comisii de anchetă. Și dacă se poate, o comisie de anchetă independentă și internațională. Este o revendicare care tot revine. Dar, deși cerem deseori așa ceva, nu reușim să ajungem la nimic eficient. Oare n-am putea să ne bazăm pe articolul 8 din uh, Convenția de la Cotonou astfel încât să cerem tuturor membrilor uh, ACP să accepte în mod automat, după uh, ce are loc un asemenea eveniment, instituirea unei comisii de anchetă. Deci să accepte acest principiu. un mecanism cu caracter preventiv, cum spuneam, și să ne bazăm pe articolul 8 din acordul de la Cotonou. În același acord s-au făcut multe presiuni asupra țărilor din Africa, astfel încât ei să accepte principiul uh, promovării societății civile și a sectorului privat. Și ați spus pe bună dreptate și suntem cu toții unanim asupra acestui punct, uh, că societatea civilă este deosebit de importantă, cu atât mai mult dacă ea uh, este uh, permanent în alertă și își face bine treaba. Eu mi-aduc aminte de discuțiile care au avut loc în anul 2000 cu țările partenere um, ACP și știu că foarte mult timp țările din Africa erau împotriva acestui principiu și până la urmă l-au acceptat promovarea sectorului privat nu înseamnă numai să uh, legalizezi exploatarea resurselor miniere. Și aici ar trebui să avem ceva de spus în calitate de Uniune Europeană, prin ca, intermediul Comisiei Europene, ar trebui să cântărim mai greu pe scena internațională atunci când se vorbește despre combaterea acestor um, exploatări ilegale. Eu știu că au existat mai multe inițiative de evaluare luate de către Comisia Europeană, dar nu putem să spunem că e vorba despre niște programe foarte elaborate. Cam atât doream să spun uh, și reflexiile mele erau destinate atât colegilor din comisie cât și invitațiilor noștri. Președinta, vă mulțumesc, domnule Gheorent. Propunerea dumneavoastră este deosebit de bunăvenită în ce privește acest mecanism preventiv care să se bazeze pe articolul 8 din acordul de la Cotonou și cred că ar trebui să refaceți această propunere la următoarea um, adunare comună a țărilor ACP și UE. E adevărat că pentru fiecare caz individual de uh, dispariție, de omor, reiterăm această cerere de constituirea unei comisii de anchetă, dar uh, nu avem de ales decât să continuăm să o facem. Acum are cuvântul doamna Gomes. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ceea ce se întâmplă în Republica Democratică Congo este deosebit de frustrant. De foarte mult timp urmăresc ce se întâmplă acolo. În anul 2006 am trimis uh, o misiune pentru a putea ajuta la organizarea alegerilor. Eu am făcut parte din misiunea de observare a alegerilor și apoi am mers acolo ca să evaluăm uh, uh, emisiunea uh, PESA. Și concluzia mea este că tot ce s-a făcut până acum uh, pentru uh, Republica Democratică Congo a fost, așa să spun, cu jumătate de gură. Sunt uh, cei uh, care mm, acordă un pic de atenție și cei cărora pur și simplu nu le pasă avem uh, uh, această sumă enormă de bani din uh, fondurile de dezvoltare care este destinată Republicii Democratice Congo, dar apărătorii drepturilor omului, așa cum ne-a spus și invitatul nostru domnul Mocala, nu primesc nimic din acești bani. ONG-urile nu sunt uh, ajutate uh, prin intermediul acestor fonduri. Și avem uh, EUSEC și EUPOL și Ni s-a spus că s-au văzut niște rezultate palpabile în urma trimiterii acestor misiuni. Însă știm că nu există suficiente mijloace financiare, suficiente resurse umane care să răspundă nevoilor de pe teren. De aceea spun că acțiunile noastre, chiar dacă sunt pozitive, chiar dacă ele există, sunt deosebit de limitate. S-a vorbit mult despre reforma sectorului de securitate. Este una indispensabilă, dar e mult mai mult decât atât. Trebuie să existe uh, o um, capacitate instituțională care trebuie uh, construită de la zero, pentru că ea nu există. Și de aceea spun că deocamdată nu reușim să schimbăm deloc lucrurile pentru că nu ne-am investit îndeajuns. Ni se spune că cei care militează pentru drepturile omului nu sunt apărați, uh, nu primesc niciun sprijin și nu este singurul exemplu. Să ne gândim și la Bosco Taganda. Republica Democratică Congo a preferat să transfere acest caz la Tribunalul Penal Internațional și el este dat în urmărire de către TPI, dar acum Republica Democratică Congo refuză să-l predea și chiar îl promovează. A ajuns acum un, um, uh, un ofițer cu multe responsabilități în armata congoleză și nimeni nu vorbește despre asta. Eu însă n-am aflat despre asta decât când am fost uh, recent la Kampala. Ca să nu mai vorbim despre situația femeilor uh, în um, regiunea Marilor Lacuri, este într-adevăr dezastroasă. Am avut nenumărate audieri uh, similare cu aceasta, am avut nenumărate rezoluții cu cuvinte foarte frumoase și intenții nobile, dar asta nu schimbă nimic. Dialogul cu țările ACP, haideți să vă spun, este unul cât se poate de nefolositor. În acest sens vorbim despre ajutorul acordat, despre articolul 96 în fiecare an, dar până la urmă nu se face nimic. Și eu una cred că în afară de reforma sectorului de securitate, care este una care va dura mult timp, trebuie să ne gândim neapărat la resursele subsolului, dar chiar și la acest capitol atunci când a avut loc reuniunea din Papa Noua Guinee în 2008 cu țările ACP, am cerut să se ia inițiative, să fie făcută o listă cu companiile care sunt vinovate, cele care cumpără aceste uh, um, uh, resurse care sunt uh, uh exploatate în mod ilegal și de asemenea să se spună care sunt uh, grupurile uh, de rebeli, diferitele forțe armate care permit menținerea acestui cer vicios. Dar când am făcut aceste propuneri, cum spuneam, am, am avut parte de o reacție scandaloasă a comisarului care se ocupa pe vremea aceea de dezvoltare. Dar cred că așa trebuie să procedăm. Cred că doamna Biscaldi avea dreptate. Ar trebui să urmăm exemplul americanilor în această privință. De aceea vă propun ca în urma acestei audieri nu, nu, nu, nu are să, să mai facem încă o rezoluție, să avem mii de rezoluții de care nimănui nu-i pasă. Ar fi mult mai bine dacă am trimite o misiune în Congo care să se ocupe de două lucruri. 1. Violențele cu caracter sexual în toată regiunea Marilor Lacuri și apoi resursele naturale. Și să ne gândim la modalități concrete. Bineînțeles că nu vom reinventa roata acum, dar, cum să spun, spuneam să facem o listă cu toți cei vinovați și să exercităm presiunea asupra lor ca să înceteze asemenea practici. De asemenea, vreau să întreb doamna Biscaldi dacă ar putea să ne spună câte ceva despre rolul pe care îl joacă China în Republica Democratică Congo. Pentru că pentru mine unul din uh, contractele uh, care m-au scandalizat cel mai mult a fost cel semnat de China putem să ne gândim că poate fi un contract util uh, din punctul de vedere al dezvoltării aduse populației congoleze, dar cum spuneam, uh, este un contract care până la urmă mă scandalizează pentru că congolezii, autoritățile la fața locului nu sunt în stare să identifice ei înșiși acolo unde au nevoie de infrastructuri, unde vor să-și construiască școli și mai știu eu ce. De aceea, până la urmă, cred că este mai mult negativ decât pozitiv. Și, de fapt, este un contract care nu face decât să perpetueze modelul exploatării coloniale, uh, pentru care și europenii poartă multă vină. Mulțumesc foarte mult, doamne Gomes, pentru intervenția dumneavoastră informativă și foarte analitică. Ne amintim uh, propunerea dumneavoastră privind în misiune și subiectele abordate, uh, resursele naturale și violența împotriva femeilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că uh, situația apărătorilor drepturilor omului este întotdeauna în miezul preocupărilor noastre, iar situația este foarte îngrijorătoare. Ni s-a reamintit că familiile domnului Cebaia și a șoferului său sunt amenințate acum, dacă am înțeles eu bine. Domnul Domskis are cuvântul acum, după care voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Da, mulțumesc foarte mult. Am ascultat aceste informații foarte îngrijorătoare și vreau să vă spun că eu um, sunt la curent cu situația violurilor din Congo. Și îngrijorător este că unii definesc aceste violuri ca fiind uh, aproape culturale. Este vorba de o relativizare culturală neacceptabilă șocantă, ceea ce ne face să ne dăm seama că este important să ne gândim la ce se întâmplă în Congo la ora actuală. Îmi dau seama că în momentul în care demnitatea umană este știrbită, este foarte greu să faci diferența uneori între aspecte diverse acestor fenomene îngrozitoare, dar nicăieri nu, sunt mai ameni, nu este mai amenințată demnitatea și Uh, siguranța femeilor ca în această țară. Iată de ce aceste forme de misoginism și de dispreț împotriva femeilor cer măsuri și un limbaj mult mai clar, mai răspicat. Trebuie la nivelul Uniunii Europene să avem o exprimare mai răspicată, fiindcă adesea termenii pe care îi folosim sunt total depășiți și disfuncționali în ceea ce privește acest fenomen. În momentul în care vorbim despre violență sexuală, eu mă gândesc la ceva fără chip, fără sânge și care nu descrie exact ce se întâmplă acolo la fața locului. Iată de ce aș dori să cerem să ne exprimăm cum trebuie, să avem o formulare potrivită în momentul în care vorbim despre aceste orori, despre, despre negarea demnității femeilor care se întâmplă în Congo. Iar uh, acestea se apropie foarte mult de genocid și de distrugerea sistematică a demnității și vieților femeilor. Iată de ce aș dori să ofer o perspectivă potrivită, fiindcă noi ar trebui să facem ceva în legătură cu acest lucru. Este poate pentru prima dată în istoria modernă a umanității când femeile aproape că sunt exterminate moral și fizic și trebuie să ne aplecăm asupra acestui aspect cu foarte multă grijă. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dau cuvântul acum Comisiei Europene. Doamna Elizabeth Thyssen șefa Digi Dezvoltare. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să iau cuvântul pe scurt și să răspund la unele intervenții. Drepturile omului fac parte din valorile primordiale ale Uniunii Europene și fac parte din valorile pe care dorește să le ocrotească Uniunea Europeană. În Republica Democratică Congo situația este foarte gravă. Bineînțeles că ne dăm seama că toate aceste situații care au fost denunțate până acum sunt adevărate atacuri la demnitatea umană, violurile, atacurile sexuale, um, apărătorii de dreptul, drepturilor omului asasinați și tot felul de constrângeri care subzistă. Iată de ce este foarte important să se sensibilizeze opinia publică și să se prioritizeze uh, situația în Congo. Este la fel de important să găsim uh, relațiile necesare cu o societate civilă care mobilizată ar putea să-și aducă importanța uh, mai ales acolo unde puterile de la conducere sunt ineficiente și puterile parlamentare sunt uh, slab dezvoltate. Nimeni nu a vorbit despre Parlament, dar iată trebuie să se vorbească despre acest lucru. Drepturile omului sunt universale și uh, trebuie să fie respectate de toți cei care subscriu la ele. Iată, deci, uh, în Congo, Uniunea Europeană și statele membre uh, urmăresc cu atenție această situație și acționează în mod concertat în ceea ce privește monitorizarea situației. În ceea ce privește recomandările reprezentantului Federației Internaționale a Drepturilor Omului, aș dori să vă spun că drepturile omului într-adevăr ocupă un loc de cinste în ceea ce privește dialogurile politice structurate și că noi dorim într-adevăr ca prin articolul 8 să adâncim uh, aceste chestiuni cu Congo. Chiar dacă abordăm aceste subiecte în contactele noastre cu autoritățile, într-adevăr trebuie să consolidăm acest aspect în ceea ce privește uh, dialogul conform articolului 8. În ceea ce privește societatea civilă, Comisia Europeană conlucrează cu societatea civilă și organizațiile acesteia, fie că este vorba de uh, liniile bugetare, uh, Uh, am stabilit foarte multe parteneriate cu organizațiile din diversele regiuni ale țării, de la învățământ până la sprijinirea victimelor, uh, până la ajutorarea copiilor străzii, uh, sprijinirea mass și a colectivităților locale, încercăm să aducem un ajutor real. Pentru a ne asigura că există un progres durabil, este foarte important să înțelegem contextul problemelor pentru a identifica, identifica priorități și acțiuni structurale. În Republica Congo, situația actuală în ceea ce privește drepturile omului trebuie să fie pusă în legătură cu o perioadă foarte lungă de violențe și de zdrobirea statului de drept care a marcat istoria recentă a acestui uh, stat. Aceste violențe, în ciuda unor progrese reale, subzistă în unele regiuni ale țării iar eforturile de reconstrucție a statului congolez după războaiele regionale și după tranziția politică uh, se mai confruntă cu multe piedici și necesită eforturi care nu se limitează doar la situația pe termen scurt. Respectarea drepturilor omului presupune, în primul rând, într-adevăr, voință politică, dar și, um, uh, și, drepturi, și respectarea drepturilor. Iar aici trebuie să se mai facă foarte multe lucruri. Mă gândesc la um, deficit, deficitele din um, domeniul politic și administrativ, uh, care reprezintă în continuare surse de nesiguritate, dar și la flagelul impunității care este prezent în continuare în ciuda eforturilor desfășurate. Este adevărat că justiția congoleză este deficitară, nu doar în ceea ce privește uh, desfășurarea justiției, dar și în ceea ce privește accesul la justiție, de care ar trebui să se poată bucura fiecare cetățean. Întregul lanț penal, de la poliție până la justiție, trebuie să fie revizuit, trecând și prin uh, sistemul penitenciar, bineînțeles. Persistența conflictelor a, a complicat uh, situația în cadrul forțelor de securitate, unde reformele există, dar, se, dar merg prea încet și unde trebuie să fie consolidat statul de drept. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, au constatat acest lucru de foarte mult timp iar um, Congo a, a găsit în Uniunea Europeană un partener constructiv care, bineînțeles, își, menține, își manifestă critici, dar are și un rol constructiv. Iar eforturile Uniunii Europene și a RDC-ului trebuie să fie foarte bine țintite iar în acest fel, țintit, trebuie sprijinit uh, uh, încheierea conflictului, încheierea conflictului cât mai repede, fiindcă altfel toate eforturile comunității internaționale eh, nu vor avea decât un rol superficial în situația cu care se confruntă cetățenii. Aici este vorba și de construcția cu privire la prioritățile stabilite de autoritățile congoleze, iar aici Uniunea Europeană și-a adus ajutorul. În afară de reconstrucția fizică a țării se dorește reconstrucția statului de drept și a justiției și a poliției în uh, această țară. Din 2004, ajutorul Uniunii Europene, care a cheltuit sute de milioane de euro în cadrul multor programe de cooperare în domeniul judecătoresc și polițenesc, au uh, dus uh, la existența unor reforme foarte importante în ceea ce privește modernizarea legislației, construcția de instanțe, ajut ajutorarea victimilor și victimelor, formarea personalului juridic și polițenesc. Iar la aceste eforturi se adaugă cele ale statelor membre și um, a misiunilor PESA, care sunt foarte importante pentru a um, desăvârși ajutorul european la nivel instituțional dar uh, acesta nu este un rechizitoriu politic, se subliniază importanța provocărilor uh, din această țară. Doamna președinte, întrerupe vorbitorul. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Mm, din păcate, citiți prea repede, vă rog frumos. Pentru interpretare nu se poate dacă uh, aveți un asemenea rit și totdeauna este mai bine să nu citiți documente. Îmi cer scuze, doamnă președinte, o să vorbesc mai încet. Eforturile noastre trebuie să se adauge misiunilor uh, PESA din uh, această țară și a statelor membre care sunt prezente în uh, Republica Democratică Congo și care sunt foarte importante pentru a desăvârși ajutorul Uniunii Europene în această țară. Am vorbit și despre ajutorul Comisiei Europene în ceea ce privește consolidarea justiției, dar uh, acesta, toate acestea nu sunt un rechizitoriu politic. În primul rând, subliniază importanța provocărilor cu care se confruntă Republica Democratică Congo și solicită comunității internaționale să uh, își asume responsabilitățile reciproc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Tison. Mi s-a reamintit că când doamna secretar uh, Clinton a vizitat Congo, a prezentat un plan de uh, 7 miliarde, 7 milioane de dolari pentru a soluționa problema violenței împotriva femeilor. Astfel uh, se vor forma doctori se vor uh, face în, uh, se vor distribui înregistrări care să sensibilizeze opinia publică cu privire la această problemă. Este foarte important că această abordare se face, există la fața locului, iar uh, adunarea parlamentară ACP UE ar trebui să discute acest subiect, iar Comisarul pentru Dezvoltare va, va coprezida această adunare parlamentară astfel încât ar trebui să vorbim cu domnia sa pentru a include acest subiect în discuții. Bineînțeles, putem conlucra și cu Comisia DEVE. Acum uh, aș dori să îi rog pe cei trei vorbitori să răspundă la întrebările adresate. Aveți câteva cuvinte fiecare. Domnule Mucula, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și stimabililor deputați care au intervenit în această dezbatere. Suntem absolut de acord în ceea ce privește condamnarea um, făptașilor și crearea unei comisii de anchetă. Însă, concret, la fața locului, liniile directoare cu privire la apărătorii drepturilor omului nu sunt puse în aplicare așa cum ne-am dorit. Nu există, de fapt, o observare a procesului respectiv, nu există o susținere politică destul de puternică pe lângă apărătorii drepturilor omului care sunt cei mai expuși în aceste procese și nu există susținere pentru organizațiile cele mai independente care sunt și cele mai fragile din acest motiv, cele mai puțin instituționalizate și deci cele mai expuse la represiune. În ceea ce privește dialogul politic, Comisia ne spune că acest dialog există, este adevărat, dar noi nu prea vedem acest dialog, cel puțin nu-l simțim la fața locului. Cine poate să ne spună astăzi când și unde are loc sau a avut loc uh, ultima reuniune pe tema dialogului politic în conformitate cu articolul 8? Care a fost ordinea de zi a acestei reuniuni? Ce au răspuns autoritățile la acest dialog? Nu organizațiile de apărare a drepturilor omului din Congo, care au jucat un rol de contra pondere pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Noi nu am fost informați, nu suntem la curent cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt nu am fost nici consultați. Bineînțeles că se vorbește de o societate civilă care însă nu este la fața locului pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Desigur că este clar că există focare pe lângă putere. Eu știu că în continuare există la fața locului astfel de focare, dar noi nu suntem consultați în procesul uh, obiectiv. Au dreptate deputații în legătură cu violențele împotriva femeilor, un subiect care noi uh, pe IDH-ul suntem foarte atenți să-l tratăm întotdeauna, dar și resursele naturale uh, și soarta apărătorilor drepturilor omului și uh, politica Uniunii Europene în legătură cu aceste aspecte. Ne interesează foarte mult. Vreau să încerc să-i răspund domnului Dantis. Este adevărat că femeile sunt primele victime ale violenței și impunității. Repetăm acest lucru de multe ori și facem tot ce putem pentru a lupta împotriva acestui aspect. Uh, relativismul cultural joacă un rol foarte important aici. FIDH-ul a inițiat și a preluat mai multe campanii de informare și de prevenire și sensibilizare față de această temă. Iată, domnul președinte, ce pot eu să vă spun în momentul de față ca răspuns la intervențiile deputaților din Parlamentul European. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că acestea sunt lucruri foarte importante de știut și promit că voi uh, face în urma acestei audieri o mișcare de contactare a ambasadorilor și voi trimite eventual o scrisoare către delegația UE în Congo pentru a garanta un contact mai bun între organizațiile de apărare la nivelul societății civile și uh, proiectele care au loc, pentru că, din câte spuneți, nu prea există acest link. Aș putea, de asemenea, să cer acum comisiei, eventual, să ne spună dacă aceste cerințe foarte rezonabile din partea domnului Mucula ar putea fi implementate. Dumnealui nu face decât să ceară o implementare mai eficientă și mai concretă a recomandărilor UE pe tema apărării uh, drepturilor omului și cere Uniunii Europene și a delegațiilor statelor membre la Kinshasa să organizeze o reuniune urgentă între apărătorii drepturilor omului și autorității pentru a identifica mecanisme de protecție a apărătorilor drepturilor omului. Puteți să ne spuneți dacă există vreo șansă de implementare a acestor cerințe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. recomandările, liniile directoare ale Uniunii Europene pentru protecția drepturilor uh, omului și a apărătorilor acestora sunt uh, pe cale de aplicabilitate. În momentul de față putem spune că strategia a fost demarată mm, în martie printr-un contact direct între mm, apărătorii drepturilor omului și ambasadele statelor membre, care este posibil în cazul urgențelor, de asemenea o asistență juridică din partea ambasadelor, vizite periodice la sediile ONG-urilor și o întâlnire cu reprezentanții apărării drepturilor omului. Știu că aceste mecanisme trebuie să fie îmbunătățite. Au fost instaurate în martie, după cum spuneam, dar aceasta trebuie să se întâmple în coordonare cu reprezentanții ONU pe fața, la fața locului și deja de mult timp noi încercăm să colaborăm cu aceștia pentru a garanta o respectarea drepturilor omului. În ceea ce privește articolul 8, dialogul politic, există linii directoare despre cum se poate implementa cât mai flexibil articolul 8. Sunt de acord cu reprezentantul Federației Internaționale pentru Drepturile Omului uh, că ar trebui să consultăm mai întâi organizațiile drepturilor omului înainte să luăm decizii cu privire la uh, dialogul politic. Sunt de acord de asemenea că trebuie sporit dialogul politic din articolul de la articolul 8, dar trebuie să nu uităm că acest dialog este menit și să fie purtat cu autoritățile și că trebuie să avem o, o agendă structurată care să fie de asemenea acceptată de către autoritățile de la fața locului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. O întrebare suplimentară ar fi interesant de știut faptul că această strategie a fost adoptată în martie, dar am putea să știm dacă ONG-urile, de exemplu, au avut acces la această strategie care s-a adoptat în martie. Euh, Doamnă președinte, după cum știți, Sub președinția spaniolă am încercat să dăm un impuls puternic punerii în aplicare a liniilor directorii pentru, directoare pentru apărarea activiștilor în domeniul drepturilor omului și s-au făcut multe eforturi cu delegații ale Uniunii Europene care au mers la fața locului, contactele cu ambasadele statelor membre. Avem deci o serie de strategii locale de punere în aplicare a acestor linii directoare care au fost deja antamate. Fiind dat că este vorba de publicitate, statele membre din cadrul COHOM-ului au hotărât să facă această publicitate în uh, țările în care strategia există deja, dar nu s-a ajuns încă la un acord despre felul în care publicitatea aceasta ar putea să devină publică din motive evidente și anume că în anumite țări uh, publicitatea pe baza conținutului acestor strategii nu se bucură neapărat de același entuziasm ca în altele. Uh, sau se bucură de, mai degrabă de opoziția unor grupuri care consideră că aceasta ar pune în pericol statutul apărătorilor drepturilor omului. Deci, în uh, scopul unei uh, apărări mai bune a acestor apărători ar trebui să nu se vorbească despre conținut, dar să se vorbească despre această existentă strategie. Mulțumesc! suntem conștienți de faptul că trebuie protejați apărătorii drepturilor omului și nu cerem o publicare a informațiilor care să pericliteze interesele vitale ale acestora în strategia la nivel local, dar cred că va veni momentul când va trebui ca unele elemente să devină publice. Avem, bineînțeles, uh, un regulament UE despre accesul uh, public la documente pe care am putea eventual să-l folosim pentru a testa, să vedem în ce măsură strategiile locale sunt cunoscute, sunt publice. În acest regulament există excluderi, excepții foarte clare de la regula de publicare a documentelor. Vi s-a adresat de asemenea o întrebare, cred, nu? Doamna Miscardini, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Foarte pe scurt, vreau să fac doar câteva comentarii. Iar în legătură cu întrebarea foarte precisă despre procesul de la Kimberley și în legătură cu rolul Chinei, voi vrea să răspund personal deputatului după ce mă voi consulta cu analiștii de specialitate de la fața locului pentru a putea să vă dau un feedback mai corect. În general, aș spune că orice formă de soluție tehnică în legătură cu exploatarea ilegală a resurselor naturale ar trebui să fie verificată dintr-o perspectivă politică. Aceasta înseamnă că orice soluție ar trebui să se bazeze pe o evaluare a nevoilor dar în același timp ar trebui să fie verificată din perspectivă politică pentru a vedea dacă este fezabilă din perspectivă politică în contextul de RC. Acesta este foarte valabil, uh, această afirmație pentru resursele naturale, dar și pentru reforma sectorului de securitate și experiențelor din acest domeniu. economia ilegală este de fapt uh, o măsură a dorinței guvernului uh, de a combate anumite mișcări uh, legale în acest domeniu și economia rezultată din comerțul ilegal cu resurse naturale înflorește de fapt mai bine decât economia legală, economia oficială și aduce în același timp și beneficii pentru toate părțile care sunt implicate în acest conflict. Mai ales în uh, legătură cu comentariile care s-au făcut pe tema dialogului politic și articolului 8. Poate că ar fi interesant să vedem dacă discursul cu privire la comerțul ilegal uh, cu resurse naturale ar putea să intre în sub incidența articolului 8 cu privire la dialogul politic pentru a vedea dacă este posibilă o soluție care să conține și această componentă în tot ceea ce decide Uniunea Europeană. Deci să se verifice așadar realitatea și fezabilitatea din punct de vedere politic a propunerii respective. Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Biscardi, pentru această propunere foarte bună. Domnule Goccial, doriți să luați cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva lucruri, foarte rapid. Îmi dau seama că am citat foarte multe statistici, foarte multe cifre în prezentarea mea care pot fi greu de prins atunci când vorbesc atât de repede și îmi cer scuze pentru asta. Dar pot să vă spun că unul din rapoartele noastre se găsește și în dosarul dumneavoastră și Raportul cel mai recent, uh, intitulat uh, Femeile și copiii mai întâi pe linia de front din Kivu, va fi publicat săptămâna viitoare. Și acolo veți putea găsi cifre și recomandări din partea organizației noastre. Sunt de acord cu ce a spus doamna Gomes apropo de misiunea EUSEC. și mai ales lipsa de finanțare și lipsa de resurse umane, care sunt complet uh, inadecvate față de uh, cât de uriașe uh, sunt misiunile la fața locului. Știm că este un moment oportun pentru a revizui angajamentele pe care uh, trebuie să și le ia statele membre, astfel încât cei care participă la această misiune să poată cu adevărat uh, să-și îndeplinească datoria. Vă mulțumesc, domnule Gocea. Acum, pentru uh, observațiile de încheiere, îi dau cuvântul ca președintei mele din partea Comisiei DV, doamna Crețu. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președintă, pentru că ați organizat această audiere deosebit de importantă Așa cum s-a spus deja aici, situația din Republica Democratică Congo este deosebit de tragică, pentru că opozanții uh, politici sunt uh, uciși, uh, sunt în închisoare, multe femei sunt uh, violate și lista poate să continue. E S-a vorbit și despre situația societății civile și eu țin foarte mult la a, faptul că trebuie să vorbim despre uh, femei, o populație atât de um, fragilă, care este practic decimată, care este victima violurilor. Știți că a existat chiar și o vizită a doamnei uh, Clinton, dar uh, prezența din când în când a unor autorități din uh, partea comunității internaționale nu schimbă cu nimic situația din satele de acolo. La începutul mandatului nostru am avut o altă audiere despre situația femeilor din Congo, unde a fost prezent și domnul comisar de Gucht și ar fi bine poate să cerem uh, doamnei înalt reprezentant și comisarilor uh, pentru dezvoltare și ajutor umanitar să uh, inventeze, să um, elaboreze o adevărată strategie pentru a putea apăra femeile. De asemenea, ar trebui să ne adresăm Națiunilor Unite și um, Comisiei ONU pentru drepturile omului pentru a atrage atenția asupra acestor nenumărate cazuri de violare a drepturilor femeilor. Și e adevărat că um, ONU a luat măsurile care se impuneau, mai ales când s-a dovedit că cei care erau vinovați pentru aceste violuri și aceste omoruri erau chiar soldații din armata oficială, dar din păcate, aceste acte sunt în continuare perpetrate. Ar fi bine de asemenea să invităm persoane de la Tribunalul Penal Internațional și să știm cum putem să uh, luptăm împotriva acestui climat de impunitate, pentru că este evident că uh, nu putem să ne lăsăm mai pe seama autorităților congoleze. Deci și eu sunt convinsă că ar trebui să fim mult mai activi pentru a le proteja pe femei, pentru a apăra societatea civilă, pentru a lupta împotriva uh, faptului că vinovații nu sunt pedepsiți. Haideți să ne gândim și la un regim serios de sancțiuni. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat, că ați invitat Comisia de Dezvoltare și sunt convinsă că după vacanță vom reveni la aceste subiecte. Doamna Hautala, vă mulțumesc, doamna Crețu. Mulțumim și invitațiilor noștri. Urăm mult succes domnului Paul Sapu Mucala. Credeți-ne că vom lua foarte în serios toate cererile pe care ne le-ați adresat dumneavoastră și atât uh, copreședinta mea cât și eu însă vom vorbi cu domnul lui Michel, care este copreședinte din partea Parlamentului a adunării comune a CPUE, pentru ca și acolo să se reflecteze asupra unor sancțiuni serioase. Pentru că tocmai următoarea adunare um, a acestei um, a acestui for va avea loc la începutul lunii decembrie în Kinshasa. Chiar în momentul de față, domnul uh, Brock uh, pășește în sală, ca uh, întotdeauna foarte punctual. Îi urez bun venit. Herman, dacă vrei, poți să vii la prezidiu.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 Yes. Um, I, it's my pleasure to welcome. Este o mare plăcere să urăm bun venit colegului nostru Elmar Brok, care ne va vorbi despre compromisul final care a fost negociat la Madrid săptămâna trecută, în așa numitul quadrilog, asupra Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Brock uh, a fost un personaj cheie în timpul acestor negocieri și în numele subcomisiei noastre vreau să spun că suntem deosebit de încântați de rezultate. În primul rând, în ce privește uh, locația sediului acestui serviciu, suntem satisfăcuți suntem conștienți de faptul că în acest compromis există angajamente foarte serioase în ce privește uh, arhitectura instituțională care să includă um, competențe în domeniul drepturilor omului. Suntem de asemenea mulțumiți de faptul că eforturile subcomisiei noastre au fost răsplătite, vom avea accesul la documente cheie, deci acest lucru se regăsește în declarația finală și vreau să îl invit pe domnul Brock să ne explice compromisul și să ne dea și avizul său personal. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea pe care mi-o dat să fac câteva remarci pe această temă. Am discutat deja de mai multe ori pe această temă și cred că s-a ajuns la un compromis care corespunde în mare parte dorințelor noastre, poate nu întotdeauna este formulat așa cum ne-am dorit, dar cu siguranță trebuie să ținem cont de faptul că este un compromis între patru părți, instituții, între ghilimele, și de aceea este, așa cum îi spune numele, un compromis. Trebuie însă să constatăm că în patru puncte care sunt importante pentru dumneavoastră, unul în legătură cu drepturile omului, și altele trei am ajuns să, să facem progrese destul de mari, și mari și putem deci să vă spunem care este situația. Va avea, se va crea un uh, serviciu extern care poate să-i sporească capacitatea de acțiune a Uniunii dacă este bine condus, dacă personalul care va fi în el este bun și dacă structurile necesare pentru funcționarea sa sunt bine îndeplinite. Este clar că este nevoie de un cadru de organizare pentru ca acest serviciu să funcționeze foarte bine și de aceea e important și personalul. În al doilea rând, se asigură metoda comunitară. Este extrem de important uh, să menționăm acest lucru la toate instrumentele pe care le avem, mai ales în uh, ceea ce privește colaborarea cu uh, statele membre. De exemplu, acolo unde competențele sunt comunitare, acest lucru nu se schimbă. Deci trebuie să știm că, de fapt, Comisia are decizia finală atunci când, de exemplu, se fac propuneri pentru proiectul de buget. La secțiunea 3, de exemplu, bugetul Comisiei, lucrurile rămân uh, în continuare așa cum erau înainte în sensul metodei comunitare. Atunci când se face programare pentru politica de dezvoltare sau politică de vecinătate, trebuie să știm că și o parte din instrumentul de stabilitate și instrumentul pentru drepturile omului, de asemenea, au prevalență instituțiile comunitare și în continuare lor le revine dreptul prim. De asemenea, însă se spune că altul reprezentant ca vicepreședinte al Comisiei are un cuvânt important de spus, dar de fapt aceasta nu face decât să sublinieze aceeași, același principiu. Mai ales la ultima parte, politica externă de securitate comună și metoda comunitară, uh, nu este foarte simplu, de fapt, să aplicăm această metodă la politica externă, pentru că exact aici avem, de fapt, o graniță între abordarea națională și abordarea comunitară și va trebui de aceea să, adoptăm să adaptăm structurile la această linie de graniță. S-a negociat foarte mult despre cum ar putea să arate structurile în asemenea situație de graniță. Nu este voie de, nevoie de o, de o guvernamentalizare uh, ascunsă. În niciun caz nu ne dorim așa ceva și vom încerca să ne să răspundem la cerințele care se impun. Drepturile de descărcare și drepturile legate de buget în legătură cu politica externă rămân de asemenea foarte importante, în sensul că nu numai că bugetul trebuie să fie um, foarte bine um, repartizat în ceea ce privește sarcina sa, dar și în ceea ce privește bugetul administrativ, putem spune, um, bugetul administrativ al acestui serviciu extern, putem spune că acesta va fi supus uh, acelorași principii ca bugetul comunitar, bugetul comisiei și deci că și aici drepturile de control vor fi garantate pe viitor. Până acum, când vorbeam despre PESC, această uh, competența era foarte mult la Consiliu, pe baza unui gentleman's agreement între Parlament și Consiliu și noi nu aveam uh, posibilitatea de a vedea ce se întâmplă decât în manieră limitată. Acum vedem că, de exemplu, și la misiuni uh, ale PESC, pe viitor, bugetul va fi mult mai clar structurat, uh, se vor da mult mai multe detalii care vor fi făcute publice pentru Parlament și liniile mm, din bugetul pentru o misiune în Afganistan va fi mult mai, vor fi mult mai clare, se va vedea mult mai bine care este abordarea militară și unde sunt operațiuni civile, de exemplu, astfel încât putem controla mult mai bine ce se întâmplă cu aceste fonduri. Eu zic că acesta este un aspect foarte important din punct de vedere politic dar și este important pentru activitatea de control în general în domeniul bugetar. Important mai este de asemenea, și aceasta se aplică sub comisiei noastre, faptul că aspectele de drepturile omului care țin de PESC vor fi mai bine structurate. Așadar, înaltul reprezentant va trebui să semneze anumite chestiuni care țin de PESC demisiunile PESC, strategiile importante, dar și Parlamentul și mai ales această comisie din Parlament va avea dreptul de consultare înainte ca decizia să se ia la Consiliu. Așadar, există o implicare mult mai puternică a Parlamentului, posibilitățile noastre pot fi folosite mult mai bine pentru a avea discuții în prealabil înainte de luarea deciziilor și după aceea vom putea să verificăm uh, toate aspectele din perspectiva drepturilor omului. Și în final, doamnă președinte, ați spus următoarele. Fiind dat că în altul reprezentant a hotărât ca în fiecare ambasadă a Uniunii Europene în uh, diferitele state să existe și un reprezentant pentru drepturile omului, este clar că va exista și un, o direcție pentru drepturile omului în cadrul uh, serviciului extern. Acesta a fost un aspect care a fost la început foarte controversat, dar până la urmă s-a preluat această propunere, astfel încât și dumneavoastră veți avea un partener de contact uh, foarte clar în cadrul uh, serviciului de acțiune externă. Și în plus, la numirea unui ambasador, de exemplu, care va trebui să vină în fața Comisiei pentru Afaceri Externe. Pe viitor, Parlamentul European va putea să invite și reprezentanți ai uh, serviciului extern la ședințele Parlamentului. De exemplu, o comisie cum ar fi AFET sau Subcomisia pentru Drepturile Omului va avea așadar mult mai multe pârghii pentru a invita pe cineva de la o ambasadă dintr-o regiune de criză despre care se discută în Parlamentul European. Și aceasta este, mi se pare, un instrument foarte, instrument foarte important și de control și de uh, acțiune, ceea ce este important, bineînțeles, pentru implementarea politicilor noastre. La începutul acestei proceduri am discutat de mai multe ori despre această posibilitate, pentru că scopul nostru este ca Parlamentul European să nu facă numai rapoarte de pe drepturile omului și rezoluții și să vehiculeze concepte din acest domeniu, ci să se asigură ca și clauzele de drepturile omului să fie prezente în toate contractele, tratatele de drept internațional sau de tratatele cu alte țări, și să existe și o contrapunere operațională, deci concretă, la aceste acțiuni. Controlul asupra executivului este, de fapt, rolul esențial care revine Parlamentului European și eu cred că, tocmai când vorbim despre drepturile Parlamentului, în acest context putem spune că există o plusvaloare foarte clară. Structurile care s-au hotărât uh, aduc cu sine foarte multe șanse pentru a putea pune în aplicare acest nou rol al Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brock. Uh, meritați felicitări pentru implicarea dumneavoastră și pentru realizările dumneavoastră în aceste negocieri foarte dificile. Am două întrebări. În momentul în care se va adopta o hotărâre de către Parlamentul European, cel mai probabil spre viitoare, cum rămâne cu um, următoarea fază de executare? Echipa va, urma, va fi în continuare implicată pentru a se asigura uh, că decizia este executată cel mai bine cu putință și, în al doilea rând, acordul interinstituțional în ceea ce privește accesul Parlamentului la informații. Veți putea să țineți cont de nevoile subcomisiilor, mai ales subcomisia DROI, ale căror, de, ale căror, de ale cărei nevoi nu s-a ținut cont în acordul interinstituțional care vă poartă numele din 2002 Avem un dialog foarte constructiv cu serviciile despre posibilitatea de a le extinde, dar până la urmă acest aspect ține de negocierile acordului interinstituțional. Vă dau cuvântul pentru a răspunde acum, după care o să dau cuvântul colegilor. Vom vedea la dezbaterea conferinței președinților cum se va derula până la sfârșit acest proces. Până acum procesul este planificat în felul următor. Până luni seara, toate comisiile vor trebui să-și dea um, acordul, iar apoi uh, marți dimineața afetul va trebui să adopte acest raport care apoi va fi pus la dispoziție colegilor pentru ca marți și miercuri să se poată dezbate în grupuri și joi să se poată vota. Dacă se va vota până la urmă joi, există păreri diverse despre această problemă. Pentru mine ce este important însă este ca să avem o hotărâre în comisie și să avem miercuri dezbaterea respectivă. După aceea, pentru că este foarte important ca grupurile să își stabilească foarte clar uh, poziția și este important ca acest uh, aspect să fie parte din dezbateri. Apoi, fie că votul final va avea loc în iulie sau în septembrie, nu este neapărat de o importanță capitală, dar ar fi mai bine, bineînțeles, dacă am terminat cât mai repede cu acest subiect. În continuare, însă, în multe domenii vor trebui să facem uh, progrese foarte mari în ceea ce privește regulamentul financiar și regulamentul privind funcționarii. Trebuie să ne punem ca obiectiv să terminăm aceste regulamente până în septembrie sau octombrie, Sperăm că este posibil să terminăm atât de repede. În orice caz, votul final pe baza acestor rapoarte trebuie să se facă doar atunci când Consiliul a luat hotărârea în cadrul procesului de consultare, pentru că dacă Consiliul nu respectă eventual uh, acordul, avem întotdeauna o frână, o pârghie pe care putem să o mai acționăm. Ceea ce nu s-ar putea întâmpla dacă nu mai schimbăm, de exemplu, regulamentul financiar sau dacă facem schimbări în regulamentul pentru privind funcționarii, unde se vorbește, de exemplu, de rolul agenților temporari, de rolul, rolul uh, membrilor din serviciul de, diplomatic. Aceste lucruri nu se pot face fără Parlament, deci este nevoie să ne protejăm așadar aceste intenții și aceasta este și funcția acestei rezerve, pentru ca Consiliul să nu poate după aceea să ne uh, invadeze cu anumite cerințe pe care noi să nu le mai putem contra. Cred că așa am ajunge la mai puține dificultăți. În ceea ce privește implementarea, va trebui într-adevăr să mai ne ocupăm de această problemă și va trebui să repartizăm sarcinile. Trebuie să ținem cont de coeziunea internă din partea um, comisiilor, um, din partea subcomisiei noastre, de exemplu, și importante vor fi și rolurile Comisiei Bugete și Comisiei pentru Control Bugetar. Uh, Situația însă este în felul următor. Între comisiile competente de fond și comisiile bugetare va trebui să avem așadar un dialog permanent, pentru că, după părerea noastră, implementarea s-ar putea să nu meargă corect și atunci colegii din Comisia Bugetară să spună că pot să folosească asul bugetului pentru a putea mm, face o contrapropunere Consiliului dacă acesta nu ar respecta acordul. acordul. Acesta este, de fapt, jocul obișnuit, dar cred, doamnă președinte, că ar fi într-adevăr foarte util dacă comisiile implicate ar spune că de exemplu, la jumătate de an după, la o jumătate de an după ce s-a pus în aplicare acest serviciu, să se, reprezinte, să se prezinte la o discuție comună mai mulți reprezentanți ai grupurilor de lucru pentru a evalua o primă fază a funcționării serviciului extern. Apoi mai este o chestiune care se leagă de informare. Pe de o parte, avem acordul interinstituțional uh, care va intra în vigoare în 2012. Acordul a prevăzut și o um, intrare în vigoare a unui acord suplimentar pe care l-au uh, hotărât cei cinci reprezentanți importanți. În al doilea rând, apoi uh, raportorii care sunt numiți în comisii și raportorii din subcomisia DROI și SEDE vor colabora astfel încât președintele AFET sau președintele Parlamentului va putea scrie doamnei Ashton pentru a numi reprezentantul uh, raportorului respectiv pentru ca ea să știe cui poate să-i dea acces la documentele cu privire la subiectul respectiv să luăm exemplul Afganistanului. Dacă cineva este raportor pentru Afganistan, persoana respectivă trebuie să aibă dreptul să aibă acces la anumite documente chiar confidențiale pentru ca acel raport să fie realist. Și am spus de asemenea că un, o scrisoare din partea președintelui AFET sau a președintelui Parlamentului va trebui să numească practic acea persoană ca fiind mandatată de către Parlament pentru a avea uh, Uh, pentru a, a putea vedea acele documente astfel încât să nu poată oricine să vină de la Parlament și să ceară să vadă respectivele documente. Deci e vorba de o clauză de confidențialitate și de o, un security check care va trebui făcut de către statul membru cu privire la persoana respectivă care va avea acces la acele documente, se va face o împărțire în diferite grade de securitate a documentelor și a subiectului și aceasta va fi o procedură care va avea loc în comisie, în comisia de fond. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am luat notă de acest nou mecanism asupra căruia s-a căzut la un acord și citeam că accesul la documente se limitează la PESC, dar uh, Multe dintre documentele care ne ocupăm noi nu cad eh, sub incidența PESC. Să zicem că am avut o procedură foarte costisitoare privind accesul la documente, privind evaluarea dialogurilor, privind drepturile omului. Sperăm că această chestiune va fi trasă pe larg. Nu, nu am negociat așa ceva. Aceasta intră în acordul interinstituțional și anume că avem un grup de lucru sub domnul Lemne care a lucrat în numele Parlamentului. Și săptămâna aceasta s-a aprobat acordul interinstituțional cu Comisia și acolo există reguli și clauzele cu privire la transparență. E vorba de regulile cu privire la siguranță, pentru că e vorba și de documente confidențiale care vin de la serviciile de informații din statele membre, care trebuie de asemenea să fie verificate. Uh, de aceea se va face, după cum ziceam, un security check al uh, reprezentantului respectiv de către statele membre. Pentru că există anumite aspecte care cad sub incidența directivei de transparență și care vor permite acelei persoane să aibă acces la anumite documente confidențiale. Mulțumesc! Mulțumesc! Există întrebări, doamna Gomes? Mulțumesc foarte mult! Doresc să-i mulțumesc uh, domnului Brock pentru activitatea sa. observ că nu se regăsește în document uh, o dispoziție cu privire la supravegherea Parlamentului a acestui uh, uh, fond de european, ceea ce este foarte important în, în Congo, iată care este situația. Există reclamații cum că fondul nu este folosit cum trebuie și iată Uh, comisia spune că finanțează multe ONG-uri și noi cheltuim foarte mulți bani. Bineînțeles, uh, asta uh, pentru că Fondul European pentru Dezvoltare nu este bugetizat, dar la început am încercat să folosim acest exercițiu pentru bugetizarea Fondului European pentru Dezvoltare, iar până la urmă, în text, nu, se, nu, nu este inclus FED. Există o încercare de a exista control parlamentar asupra Fondului European de Dezvoltare? De fapt, aici s-a eșuat deja la tratatul de la Lisabona. Și, de fapt, acest lucru este exclus deja prin tratat. Aceasta are legătură și cu faptul că acest instrument, adică Fondul de Dezvoltare, este finanțat altfel statele membre sunt reprezentate după, pe baza altor cote care nu țin cont de cotele normale, uzuale, care se folosesc în general la statele membre, pentru că statele foste coloniale au o, o răspundere mai mare, au o practică, o cotă mai mare decât alte state și acesta este de fapt una din uh, slăbiciunile acestui sistem. Nu am reușit așadar în acest domeniu să ajungem la claritatea bugetară de care aveam nevoie. Iar chestiunile care se leagă de directiva cu privire la informare, acolo unde este nevoie de uh, unde avem procedura de codecizie, cred că trebuie așadar să ne sporim instrumentele pe care le avem în momentul de față și nu să ne blocăm în instrumentele vechi. Vreau să mai spun de asemenea că atunci când se va termina această procedură în legătură cu uh, înaltul reprezentant, voi spune că nu înțeleg exact unde va putea să tragă granița între funcția sa de vicepreședinte al Comisiei și unde va fi înalt reprezentant pentru politică externă. Va trebui să clarificăm mai bine această separare și cred că va fi foarte greu să diferențiem în anumite puncte unde este linia de frontieră. Și cred că și în domeniul politicii de dezvoltare trebuie să facem progrese tot din această perspectivă pentru ca să nu contravenim tratatelor în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vaidere are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această activitate a lui Elmar Brock. Aș vrea să menționez o chestiune care ține de drepturile omului. E vorba de componența națională a serviciului extern. Știu că anumite guverne naționale și uh, chiar statele membre noi sunt uh, foarte îngrijorate care va fi situația cu dominarea statelor mai experimentate, statelor mai uh, mari. Cum uh, decurg negocierile în acest domeniu și cum putem să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți astfel încât statele membre mici și noi să fie la fel de bine reprezentate? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc, spune doamna președinte și de cuvântul domnului Broc. Fără microfon, domnul Broc im ersten Ashton-Entwurf stattgefunden. În primul acord, în primul proiect nu a existat nicio mențiune la această problemă. Apoi, la presiunea statelor membre, a existat o dorință de schimbare a documentului redactat de doamna Ashton pentru o abordare geografică de, mai uh, echilibrată, așa s-a numit această cerință. Am uh, obținut anumite schimbări și am obținut astfel mai, schimbări mai mari decât cele pe care statele membre le ceruseră în, în Consiliu, în ciuda vetoului de care dispun în Consiliul uh, European. Așadar, eu cunosc care este dezbaterea în această instituție. Nu știu dacă eu trebuia să obțin mai mult la negocieri decât doresc ministrii de externe ale statelor respective. Uh, și decât au făcut ei prin dreptul de veto care le revenea. Eu zic să lăsăm uh, biserica în sat, cum se spune în germană, și să lăsăm lucrurile la locul lor, pentru că fiecare are competența sa. Se vorbește de o, un echilibru geografic și de gen care trebuie să se mențină și care este obligatoriu de drept. Aceasta este conținutul chiar al unui articol al tratatului. Deci, e vorba de o clauză obligatorie și, de asemenea, în considerentul 7, cred că este, putem citi că echilibrul geografic și de gen este valabil mai ales pentru statele membre care s-au, au fost subreprezentate până acum și că deci trebuie sporit acest, uh, acest echilibru pentru ele. De asemenea, scrie că dacă la revizuirea în 2013 se va constata că în continuare există dezechilibre de geografice, va trebui să se ia măsuri suplimentare pentru ca acest echilibru să fie garantat. Cred că deja e foarte mult. Așa scrie în text și nu scrie nici că cerința domnului uh, Sarius Volski de o directivă din partea Consiliului să fie menționată, etc. Nu am putut prelua această directivă pentru că a ieșit din vigoare anul trecut. Deci îmi pare foarte rău, nu putem prelua o directivă care a expirat. Nu pot să mă refer la, în, din punct de vedere juridic la o directivă care nu mai este în vigoare, puteți să mă înțelegeți. Puteți întreba orice jurist că așa ceva nu se poate. Exact aceasta este diferența nu sunt gata să intru într-o competiție practicată de diferitele state membre pentru ca să demonstrăm că suntem mai eficienți decât respectivii miniștri de externe. Uh, Mulțumesc, domnule Brock, pentru că ați venit să ne explicați situația și sper ca săptămâna viitoare să putem să încheiem această procedură și după aceea vom urmări, bineînțeles, implementarea și vom vedea ce va putea face subcomisia noastră. Dragi colegi, la punctul 7 diverse, sunt foarte tentată să i rog pe domnul vicepreședinte Macmillan Scott să ia cuvântul 3 minute despre participarea sa recentă la Forul Transatlantic pentru Democrație, unde l-a acompaniat, cred, președintele Bush. Edward, poate vrei să spui ceva. Știu că trebuia să fii aici dimineața, n-ai putut, dar poate că și la diverse se potrivește. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, am spus secretariatului că n-am putut să merg la conferința de la Washington. Din cauza faptului că un coleg de-al meu a decedat, un coleg din Regatul Unit. Această conferință a fost organizată de către um, Federația Internațională a Drepturilor Omului, uh, dar eu unul n-am putut să merg, cum spuneam, și știu că domnul Buzek a fost prezent. Ar fi util dacă subcomisia noastră va ține cont de uh, concluziile acestei reuniuni de la Washington. Știu că dumneavoastră aveți intenția să organizați pe 4 noiembrie o dezbatere despre drepturile omului și democrație în cadrul dialogului transatlantic. Și poate că profitând de această reuniune, am putea să discutăm și despre uh, reuniunea de la New York, să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Dar, cum spuneam, domnul Buzei și alți câțiva deputați au fost, până la urmă, prezenți. Președinta, da, vă mulțumim frumos și vom încerca să urmărim îndeaproape ce s-a întâmplat acolo. Sunt mulțumită și că domnul Brock a putut să audă ce ați spus, pentru că dumnealui este președintele uh, dialogului uh, legislativ între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Și tocmai ne spuneam uh, în urma vizitei noastre la Washington că ar fi bine dacă în, cu ocazia unei reuniuni uh, în cadrul acestui dialog transatlantic uh, cu caracter legislativ am putea include și o uh, dezbatere pe tema drepturilor omului. Această inițiativă li s-a părut salutară și uh, colegilor noștri americani. Vă mulțumesc, domnul Brock. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți pe lista invitațiilor, comisia dumneavoastră, dar joia viitoare Împreună cu delegația SUA și președinții delegațiilor vom vrea să discutăm despre felul în care va trebui să procedăm din punct de vedere organizatoric. Am avut mai multe vizite care nu au fost bine coordonate și care au dus chiar la neliniște în Statele Unite, pentru că toată lumea vrea să vadă pe toată lumea și au existat dificultăți, așa cum se întâmplă câteodată. Am dorit, deci, ca în urma stabilirii biroului nostru de la Washington să avem un sistem de alertă rapidă în ceea ce privește aceste contacte și să abordăm teme care sunt interesante pentru subcomisia noastră și poate că astfel și colegii să aibă un contact mai sistematic. Pentru că eu cred că este bine să vorbim, dar nu e bine să ne întâlnim după aceea după 2 ani și să nu avem nimic între timp de raportat. E vorba mai degrabă de fiecare dintre parlamentarii noștri deputați care să aibă un contact permanent cu reprezentanții Americii pentru a putea vorbi de un real dialog. Și de aceea, luni, joia viitoare, vrem să facem progrese în această propunere și să sperăm că și dumneavoastră veți putea participa. Mulțumesc, spune doamna președinte. O coincidență că am putut discuta și despre acest subiect cu dumneavoastră, așadar, joia viitoare vom avea această discuție. Și acum, dragi colegi, eu vreau să închei această reuniune și să vă spun că următoarea reuniune, care este ultima înainte de pauza parlamentară de vară, va avea loc pe 15 iulie dimineața între 9 și 12.30. Vă mulțumesc!